Ja, meine Damen, meine Herren, ich eröffne die Nachmittagssitzung des Doamnelor și domnilor, vă urez bun venit la cea de-a doua parte a ședinței Comisiei pentru Control Bugetar. Vom am discutat despre dreptul de, vom discuta despre dreptul de control uh, bugetar. Avem cu noi reprezentați din uh, Balcanii Occidentali. Vă urez bun venit, domnilor și domnilor deputați din Albania, Bosnia și Herțegovina, din uh, fosta Republică Iugoslava Macedoniei, din Kosovo, Muntenegru și Serbia. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, e o plăcere să vă urăm bun venit astăzi. Vom, uh, ne vom petrece după amiaza împreună și aș avea acum câteva informații de natură tehnică. Dacă vreți să luați cuvântul, vă rog să vă înscrieți pe această foaie, pe acest buletin. Eu uh, Aș vrea deci să vă spun să nu ezitați să vă înscrieți dacă doriți să luați cuvântul. Deci suntem în fața Comisiei de, Com- de Control Bugetar, suntem 29 de membri de plin, 29 de membri substituți, supleanți. Vom începe cu o prezentare a competențelor comisiei noastre, a membrilor noștri și vă vom spune cum anume ne uh, achităm noi de sarcinile noastre. Prin tratate, noi suntem cei care ne ocupăm de descărcarea bugetară pentru comisie, pentru cheltuielile din bugetul european, peste 300 de miliarde de euro. Noi avem sarcina de a pregăti această descărcare bugetară. Avem bugetul în curs și bugetul pe anul viitor. Această planificare bugetară și execuția bugetară din anul în curs și cel dinainte, aici avem două comisii despărțite. E ceva neobișnuit pentru statele membre, pentru că există un întreg, o întreagă comisie care se ocupă de acest lucru. E un lucru pe care îl facem în fiecare an. Eu sunt de 14 ani membru al acestei comisii și observ că sistemul acesta despărțit are beneficiile sale, tot mai bun, pentru că trebuie să fim foarte atenți atunci când încercăm să vedem pentru ce se acordă banii și cum. Membrii comisiei noastre se luptă și pentru 10 miliarde de euro și până la urmă trebuie să întrebăm ce s-a făcut cu acești bani ce s-a obținut prin intermediul lor, ce am făcut pentru cetățeni și noi considerăm că aceste chestiuni sunt foarte importante, încă din etapa de implementare, cum, ce se face. E nevoie de acest control al europarlamentarilor în acest sens și e tocmai ce facem noi. Ne ocupăm și de statele din Balcanii Occidentale. Am fost de curând în Albania și, bineînțeles, am mai făcut și alte vizite în regiune, altele care ne așteaptă și ne bucurăm de toată această colaborare. Comisia noastră întregul an nu face altceva decât să se ocupe de anul fiscal în curs. Acum Lucrăm pentru cel pentru 2016, le-am aprobat, le-am aprobat, ne acum ne vom ocupa de cel pentru 2017. Uniunea Europeană are 10 instituții UE, Comisia, cea mai mare instituție, Parlamentul, apoi Consiliul Statelor Membre sau Consiliul European, Curtea de Conturi, Comitetul uh, Economic și Social, Comitetul Regiunilor, uh, Serviciul Extern de Acțiune Externă al Uniunii Europene și altele, acestea toate sunt uh, instituții ale Uniunii Europene și există un buget operativ al Comisiei cu programe. Acest buget operativ <coughs> este cel de care ne ocupăm noi cel mai mult, însă ne ocupăm și de celelalte 10 unitu- uh, instituții europene care au bugetele administrative. Avem 36 de agenții descentralizate, 7 joint undertakings, adică niște programe bazate de parteneriate public-private. Noi suntem atenți ce se face și cu acești bani. Cam acesta ar fi accentul muncii noastre. Pentru a o desfășura, organizăm audieri astăzi și avem și sprijin din partea Curții Europene de Conturi. Ei sunt alături de noi. Curtea Europeană de Conturi este cea care, preg- care pregătește documentele noastre. O dată pe an, pentru fiecare dintre fonduri, sunt prelucrate ratele de eroare uh, ne ocupăm de ce parte nu s-a folosit bine. Acelea sunt greșelile care reprezintă această rată de eroare, o rată de eroare care trebuie să se afle sub 2%. De cele mai multe ori se află între 2 și 5%. La început, la fondul structural, când am început eu munca, rata de, de eroare se afla la 12%. Între timp, prin supraveghere anuală, prin recomandări, am reușit să ajungem la o îmbunătățire importantă a acestei rate a erorii. Suntem comisia care se reunește cel mai mult în instituția noastră. Am avut 102 reuniuni în această legislatură a Parlamentului și în cei patru ani am avut 50 de rapoarte adoptate și 35 de avize. În fiecare an facem multe călătorii în țările Uniunii Europene, în țări candidate și mai facem și călătorii în afara Uniunii Europene pentru că ne ocupăm și de ce face Serviciul European de Acțiune Externă și care e legătura cu statele terțe. Avem și posibilitatea să organizăm seminarii și audieri, putem de asemenea să comandăm studii, lucruri pe care le facem. Avem acum al 19-lea studiu care are de-a face cu bugetul european. Noi ne orientăm pe regulamentul bugetar. Acesta conține regulile conform cărora se fac cheltuielile. Acest uh, regulament bugetar este cel important pentru noi și pentru toți cei care se ocupă de acordarea fondului Uniunea, Uniunea Europeană. 40% dintre persona, din personal are de-a face cu acest regulament. Tot ceea ce facem se întâmplă, bineînțeles, la nivel legislativ. Important e și să conștientizăm problemele existente și ce ne semnalează Curtea Europeană de Conturi. V-aș mai spune că suntem responsabili și pentru Banca Europeană de Investiții, unde discutăm și cu Comisia Econ, discutăm despre diferitele tipuri de investiții care trebuie să fie făcută și ce trebuie, ce fel de rezultate trebuie să aibă aceste investiții. Există un raport și un raport anual al băncii pe care le controlăm. Apoi luptăm și împotriva fraudei, lucrăm îndeaproape cu Olaful în acest, în acest sens și avem responsabilități și aici. În rest, suntem responsabili și pentru Curtea Europeană de Conturi. Noi facem audierea membrilor Curții Europene de Conturi Și dacă ați ascultat cu atenție toate acestea, vedeți că avem diferite domenii cu sarcini foarte importante. Lucrăm aici în motorul Uniunii Europene, noi lucrăm concret asupra problemelor, toată ziua discutăm despre ce nu funcționează. Eu cred că acesta este sarcina noastră, să ne aducem contribuția la ceea ce nu funcționează și să vedem ce putem să facem. Totul se, restrân, se regăsește într-un raport anual de descărcare de gestiune. Colegul Țeler este cel care este responsabil pentru anul 2016 și dumnealui va lua cuvântul pentru a prezenta mai concret aceste munci ale noastre. Fiecare agentură, agenție are propriul raport În fiecare an avem 52 de rapoarte și pentru cele 7 joint undertakings și pentru cele 10 instituții europene. Acestea sunt părțile principale ale muncii noastre. Toate aceste rapoarte sunt făcute cu mare grijă, avem pentru fiecare dintre ele numit un raportor. E un principiu care nu-l cunoaștem nici noi în Parlamentul din Germania. Noi avem un alt fel de sistem în funcție de grupurile politice. Se așa se împart aceste rapoarte. Apoi raportorul este cel care răspunde de raport și de toată procedura parlamentară, să îl conducă în întreaga procedură. Celelalte comisii parlamentare pot să-și dea avizul pentru acest aviz, avize de care se ține cont în elaborarea raportului final. De aceea, rapoartele au, și nume, au numele celui care se ocupă de ele, pe ele. Să văd dacă am uitat ceva acum. Fiecare grup politic are un purtător de cuvânt și împreună cu acesta eu discut, să vedem ce fel de studii trebuie să fie făcute, ce fel de vizite sunt făcute, în ce fel de state, cine participă la călătorile în străinătate. Există toată această muncă organizatorică. Vedeți pe lângă mine angajații secretariatului, sunt funcționari ai Parlamentului care sunt cei care ne ajută în munca noastră în Comisia Parlamentară. În stânga o vedeți pe colega mea care este vicepreședinte a, a, Parlament, a Partidului Liberal. Mai avem colegi în sală de la Vers, de la Socialiști. Eu fac parte din PPE eu, ca președintă a acestei comisii parlamentare, de fapt avem un sistem foarte strâns în funcție de grupurile politice, cine, ce grup politic are conducerea comisiilor parlamentare pentru 2-3 ani. Cine Există un anumit model pentru care se aleg acești președinți de comisie, depinde de puterea partidelor politice. și de importanța pe care o are o comisie parlamentară. Avem peste 20, peste 700 de europarlamentari în Parlamentul European. Știți că ne va părăsi Regatul Unit în primăvara anului 2019 și atunci vom fi ceva mai puțin. Suntem șapte, vom fi 700,5, 705 membri atunci și va trebui să vedem ce fel de consecințe vor exista asupra comisiilor parlamentare. Comisia noastră parlamentară nu e una foarte iubită, pentru că aici se lucrează foarte mult. Există foarte multe documente pe care le primim, e foarte mult de citit și trebuie să avem o perspectivă foarte lungă asupra dosarelor pe care le discutăm. În această uh, dimineață am discutat, de exemplu, despre uh, cu Berd despre finanțarea pe care o are Uniunea Europeană în domeniul nuclear, pentru securitatea nucleară, pentru dezafe- am discutat despre dezafectarea reactorului de la Cernobâl, dar am discutat de asemenea și de acordarea de fonduri pentru a ajuta și în înlăturarea deșeurilor radioactive din submarinele rusești. Există astfel o întreagă paletă de munci pe care le desfășurăm și aici vorbim de muncă care se desfășoară pe mai mulți ani. Uniunea Europeană sprijină acest tip de dezafectare în Slovacia, Litania, Bulgaria. Acolo există în continuare reactoare de tipul Cernobâlului. Noi am fost la toate cele trei, în toate cele trei state, am văzut ce se face acolo, cum arată dezafectarea, cum uh, se folosesc banii acolo, ce fel de oferte se fac, ce fel de probleme există. Aceasta este o parte concretă a muncii noastre. Mie tocmai de aceea mi se pare atât de interesant, pentru că totul este foarte concret, nu credem tot ce ni se spune, ci încercăm să vedem situația la fața locului. Martina, ai niște observații? Just, just one comment. Doar un singur comentariu. Bună ziua tuturor! Succesul fiecarei comisii depinde de președinte, de cine o conduce și pot să vă spun că noi avem uh, o președintă foarte puternică, foarte implicată, nu e comisia favorită a multor colegi, deoarece aici trebuie să studiez mult, să mm, înveți multe, vom vorbi mai mult despre asta când vom aborda procedura de descărcare, să vă spun că e o comisie condusă de o doamnă extraordinară. Da. <laughs> Nu am plătit-o pentru a spune aceste cuvinte așa de frumoase. Es gibt zwei, es gibt zwei ähm, Arme der Există două ramuri ale autorității bugetare. Parlamentul European și Consiliul statelor membre împreună noi hotărâm ceea ce trebuie să se facă. Pentru descărcarea bugetară, noi suntem în al doilea rând. Statele membre fac o recomandare dacă trebuie să acordăm descărcarea bugetară sau nu. ceea ce am făcut cu banii, ce am făcut din cele 60 de miliarde. Consiliul nu se ocupă atât de mult de aceste probleme ca noi. De aceea încercăm întotdeauna să-i convingem și pe cei din Consiliu să fie mai atenți la rezultatele concrete din punerea în aplicare a bugetului. Îi mai și criticăm pentru faptul că s-au făcut foarte puține cu unele dintre lucruri statele membre au început să facă comparații, să există comparații unii între ceilalți, de aceea eu cred că e foarte important să existe indicatori de performanță, astfel încât fiecare stat membru să știe mai bine în ce etapă se află. Pot să fie acești indicatori rata șomajului, produsul intern brut și așa mai departe în întrebarea ce facem cu 40 de miliarde în uh, banii pentru politica agricolă comună în fiecare an cu ce se întâmplă cu miliardele din fondurile structurale în fiecare an. Toate acestea noi credem că ar trebui să fie mai bine legate de indicatori de performanță și o ierarhizare, pentru că dacă nu, statele membre nu își dau seama foarte bine unde se află. Un lucru care ar putea fi interesant și pentru statele balcanice în anii în anul 1990 nu am uh, oferit descărcarea de gestiune comisiei și a existat atunci o pagină importantă în istorie pentru că comisia a trebuit să demisioneze atunci. De atunci încercăm cu toții să evităm o asemenea situație. Considerăm că rolul nostru trebuie să fie unul constructiv și trebuie să atragem atenția asupra problemelor cât de repede posibil, astfel încât acestea să fie corectate. Nu ne dorim să arătăm pe nimeni cu degetul și să ne bucurăm că am găsit greșeli. Nu, găsim greșelile, dar acestea trebuie să fie rectificate. Asta ar fi un lucru foarte important pentru noi. Mai multe nu v-aș spune acum. Poate că veți lua cuvântul o parte dintre dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, e momentul să o faceți. Dacă nu, îi voi da cuvântul domnului Țeler pentru următoarea parte a prezentării. Ave... Dacă nu aveți întrebări, da, atunci iau cuvântul domnul Țeler. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să vă spun că mă bucur să constat că Astăzi avem printre noi colegi din Parlamentele Naționale. E o plăcere să vă urăm bun venit astăzi aici în uh, Comisia de Control Bugetar. Poate că vă întrebați la ce ajută controlul bugetar, ce trebuie să facem noi, însă eu cred că doamna președinte a răspuns cu brio la aceste întrebări. Eu m-am ocupat timp de ani de zile de descărcarea de gestiune pentru Comisia Europeană. De 3-4 ani fac acest lucru și o adevărată onoare pentru mine. Deci, sunt reprezentantul grupului meu, Partidul Popular European și m-am ocupat de buget pentru anii 2015 și 2016, deci raportorul Parlamentului European. Și colaborez cu raportorii din umbră de la celelalte grupuri politice care uh, își aduc contribuția. În ceea ce privește dreptul uh, bugetar, competențele bugetare, acestea sunt uh, conferite de uh, tratat. Această muncă e la baza tuturor activităților care sunt derulate ulterior. Deci suntem o instituție importantă și acest rol e foarte important. Însă e important de asemenea să știm cum obiectivele pe care le formulăm noi în ceea ce privește utilizarea bugetului sunt uh, respectate. Deci noi trebuie să respectăm noi înșine uh, regulile pe care trebuie să le respecte și ceilalți. E atribuția noastră, competența noastră. Avem de asemenea și rapoarte anuale de la diferite direcții generale de la Comisia Europeană care trebuie să-și explice diferitele activități, să ne explice cum își gestionează bugetul anual. Mai există și un element important din activitatea noastră și anume rapoartele anuale ale Curții de Conturi, care lucrează complet diferit și care are suficient personal pentru a face controle la fața locului mult mai intense. Deci cei de la Curtea de Conturi chiar au posibilitatea de a vedea cum se desfășoară procedurile bugetare la fața locului. Deci Curtea de Conturi este pentru noi un partener esențial. De altfel, avem și deci, dincolo de raportul cu privirea desfășurării raportelor bugetare, avem așa numitele rapoarte speciale, tot de la Curtea de Conturi, care se referă la proiecte specifice ale Uniunii Europene și care sunt importante din punct de vedere bugetar. Aceste rapoarte speciale sunt uh, un element special în derularea activităților, în desfășurarea activităților noastre. Acum, de ce avem nevoie de contacte cu parlamentele naționale? Poate vă puneți această întrebare. Și de ce trebuie să avem legătura cu colectivitățile locale și regionale? Pentru executarea bugetului Uniunii Europene, am uh, s-a ales procedura de gestiune partajată, shared management. Și în această privință, Comisia primește propuneri de la Parlament și de la Consiliu care fac parte din procesul codecizional interinstituțional, după care Comisia trebuie să își dea acordul odată ce are un de verde din partea parlamentelor uh, naționale, după care urmează faza de punere în aplicare, de execuție. Și acolo Comisia Europeană e însărcinată și asta e o competență directă a Comisiei Europene. Pentru majoritatea fondurilor de coeziune, fondurile structurale, în general, se aplică gestiunea partajată. Așa sunt executate bugetele. Pentru execuția bugetului, pentru punerea în aplicare a proiectelor, a diferitelor proiecte finanțate din bugetul european, responsabilitatea o poartă statele membre sau dacă e vorba de, un, de o structură federală, cum ar fi uh, RFG-ul, atunci Parlamentul uh, regional și colectivitatea regională trebuie să gestioneze programul. Ceea ce este foarte interesant de asemenea e că atunci când există gestiune partajată, deci când există o finanțare europeană uh, combinată cu fonduri naționale, trebuie prevăzut de asemenea o modalitate de gestiune prin care partea europeană uh, oferă asistență din punct de vedere al gestiunii și beneficiarii acestor plăți trebuie să respecte toate regulile de gestiune partajată despre care v-am vorbit. Deci asta e controlul bugetar. Acum, executarea bugetelor de către statele membre care au propriile instituții care se ocupă de controlul bugetar la nivel național, care se ocupă de controlul cu privire la executarea uh, bugetelor și a programelor adaptate. După aceea, în mod aleatoriu, Curtea de Conturi uh, efectuează controle. Există peste 10.000 de proiecte, deci vă închipuiți că e imposibil ca cei de la Curtea de Conturi să controleze sistematic pe toată lumea. Deci se aleg aleatoriu anumite controle, anumite proiecte care urmează să fie controlate pentru a vedea în ce măsură sunt respectate regulile și uh, dacă sunt uh, aplicate proiectele în mod eficient, dacă se îndeplinesc uh, obiectivele sau dacă există erori și neajunsuri în ceea ce privește gestionarea. Și asta, așa să le ajungem la o rată de eroare constatată. Noi ne dorim o rată a erorii de sub 2%. Și aici vorbim despre proiectele care au făcut obiectul unui control. Sub Dacă e sub 2%, credem că lucrurile s-au desfășurat fără greșeală, fără cusur, dar dacă rata de eroare e peste 2%, atunci se impun corecții. Și asta înseamnă că sunt uh, controlate proiectele punerea lor în aplicare și dacă se constată abuzuri în ceea ce privește utilizarea fondurilor și dacă se constată că nu e vorba doar de erori de disfuncționare, ci de uh, voință dorită de a contraveni obiectivelor fiscale sau dacă se descoperă cazuri de fraudă, atunci, bineînțeles, se recurge la OLAF, Oficiul de Luptă Antifraudă sau dacă statele membre sau beneficiarii de fonduri folosesc în mod deturnat fondurile respective, încălcând regulile, atunci aceste resurse trebuie rambursate de către beneficiari sau de către statele membre. Deci, iată cum se efectuează acest control bugetar. Acum trebuie să știți că Pe baza unei cereri înscrise, unor rapoarte anuale înscrise de misiune, uh, controlorii bugetari, deci rapoarte de la Curtea de Conturi, deci au posibilitatea de a adresa întrebări suplimentare după care are loc un proces de audieri, în timpul căruia directorii generali sau chiar comisarul iau cuvântul, se exprimă. Se adresează întrebări în scris sau oral, iar comisarul respectiv este obligat să răspundă. Acesta este un pilon din activitatea bugetară și important ca astfel să fie tras la răspundere comisarul responsabil. Acum, în ceea ce privește această gestiune partajată, trebuie să recunoaștem că aici apar cele mai multe erori, atât uh, pentru fondurile cofinanțate, cât și la fondurile europene. Atunci când nu sunt uh, instituțiile sau agențiile europene responsabile de fonduri, atunci când nu există o gestiune directă, e bine, atunci observăm rata cea mai ridicată de eroare. De aceea ne dorim să colaborăm cât mai mult cu, proceduri, cu parlamentele naționale care au propriile proceduri de control bugetar. Dar ne-am dorit deci o colaborare mai strânsă aici pentru ca experții naționali să ne ajute în ceea ce privește desfășurarea activităților noastre aici în Comisia de control bugetar. Deci nu e vorba doar de controlarea diferiților beneficiari, ci de faptul că trebuie să ne asigurăm că se ține cont de obiectivele Uniunii Europene și că nu și nu vrem să complicăm viața nimănui, ci vrem să știm de ce există erori de ce există întârzieri cu privire la punerea aplicarea unui proiect, de ce s-au făcut erori, pentru că obiectivul e ca pe viitor să evităm erorile. Deci, referitor la procedură, mă voi opri aici. Vă mulțumim, spune doamna președinte, dacă aveți întrebări, vă rog să nu ezitați. Puteți să vă exprimați în limba dumneavoastră maternă, avem interpreți specializați care uh, sunt specializați. Am văzut programul și nu-mi vine să cred că timp de ore în șir nimeni nu are prevăzută posibilitatea de a lua cuvântul. De aceea cred că e mai bine ca dumneavoastră să puteți interveni. Ines Aia la Sender. La ponente. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt uh, raportor pentru grupul socialist și din partea acestei comisii pentru descărcarea de gestiune care va fi votată la începutul lunii martie 2019. După cum v-am explicat, noi am început lucrările atunci când Curtea de Conturi, deci vorbim aici de munca oficială, pentru că altfel ne-am întâlnit de-a lungul anului tot timpul cu Comisia, Curtea de Conturi și cu alte organisme. Însă uh, începutul formal al lucrărilor pentru a pregăti acest raport a trecut prin informațiile primite de la comisie și audierile pe care le-am organizat până la momentul când a fost prezentat uh, raportul anual al Curții de Conturi. În acest raport există două părți importante. În primul rând, analiza auditului pe anul 2017 și o a doua parte, dialogul cu Comisia, procedura în contradictoriu, care este esențială pentru noi. Mai există și o altă specificitate față de bugetele naționale, și anume că noi lucrăm cu un buget anual pentru descărcarea de gestiune, însă în cadrul unui uh, buget uh, multianual. Tocmai de aceea apar anumite diferențe de care trebuie să ținem cont, mai ales atunci când e vorba de recuperarea unor fonduri uh, necheltuite în anii ulteriori sau ce nu s-a cheltuit uh, așa cum trebuia, mm, corecții care se fac în ani Uh, posterior, de exemplu N plus 3 pentru perioada 2014-2020, de exemplu, trebuie să mai adăugăm încă 3 ani pentru implementarea finală a politicilor pentru a avea cadrul global și perspectiva globală asupra cheltuielilor făcute. Deci, abia după anul N plus 3 avem această imagine completă. Și pentru anul 2017 ideea era tocmai acela, aceea de a lucra pentru a ține cont de ce s-a întâmplat în uh, perioada de uh, până în 2007-2014 și să avem o abordare foarte activă pentru ce s-a întâmplat în cadrul crizei refugiaților și a migranților. Aici au fost mai multe de făcut și Curtea de Conturi s-a ocupat. Iar pentru anul 2018-2019 lucrăm aici în paralel cu noul proiect CFM, deci cadrul financiar multianual și aici avem elemente fundamentale de care trebuie să ținem cont în cadrul procedurii de control bugetar. Deci, în ceea ce privește metodologia descărcării de gestiune, putem face anumite recomandări. Și dacă ținem cont și de faptul că ne aflăm în anul înainte alegerilor europene, această descărcare de gestiune ar putea reprezenta un fel de bilanț pe care putem să-l facem față de viitoarele alegeri din 2019. În unele cazuri putem uh, face un bilanț pozitiv în ceea ce privește implementarea sistemului, uh, Comisia, Curtea de Conturi și Parlamentul împreună uh, pot controla pe fiecare punct în parte ce s-a întâmplat și, în paralel, putem construi noi sisteme sisteme care există pentru că au fost deja implementate la nivel național sau la nivelul bugetelor internaționale, deci putem uh, lucra la nivelul sistemelor interne de control, atât cu organismele de la comisie, pentru a uh, Uh, controla și evalua nivelul de eficiență și marja de eroare a acestor sisteme. Dacă sistemul funcționează, în felul acesta putem reduce rata erorii. Același lucru se face deci și la Comisie și la nivelul statelor membre. Există o parte importantă a muncii noastre și anume ca acea rată a erorii care este controlabilă de comisie sau de noi pentru că e vorba de politici partajate, fie că e vorba de uh, fondurile de coeziune, fondurile sociale și de coeziune sau de dezvoltare rurală, rurală parțial, unde există uh, și o complicație în plus cu problema cofinanțării, Trebuie să ținem cont aici și de implicarea diverselor ministere. În Spania, de exemplu, pe deasupra avem și uh, regiuni cu o anumită autonomie, uh, cu autorități deci la un alt nivel care gestionează și implementează fondurile structurale și de altfel toate proiectele UE. Deci, iată care a fost abordarea noastră, să avem sisteme cât mai solide cu putință, cât mai ușor de evaluat, cât mai de încredere și, în plus, să facem auditurile uh, necesare pentru a identifica riscurile existente așa cum am spus pentru anul 2017, de exemplu, problema a fost criza refugiaților și a azilului. Bugetul care a fost uh, extins pentru aceste domenii, toate aceste aspecte sunt cele pe care le-am analizat cu atenție. În încheiere, uh, vreau să vă mai spun că ne interesează foarte mult astfel de întâlniri în comun. Suntem conștienți de faptul că o dată pe an Curtea de Conturi prezintă acest raport anual către Parlament uh, cu recomandări și cu problemele care au fost uh, identificate și pe lângă aceasta raportul respectiv este prezentat de Curtea de Conturi în Parlamentele Naționale. De multe ori acest lucru se întâmplă la nivelul unor comisii competente și mulți deputați, de exemplu, nu sunt conștienți de importanța unui astfel de raport anual al Curții de Conturi. Așa că uh, v-aș cere, aș face un apel pentru că e un fel de sistem de avertizare timpurie um, aici, să um, participați la această prezentare a raportului anual a Curții de Conturi și în felul acesta dumneavoastră ne puteți uh, ajuta să identificăm soluții pentru pro problemele constatate de Curtea de Conturi. Mulțumesc! Domnul Țeler dorește să intervină din nou, vă rog. Da, mulțumesc, nu vreau să fac completări, ci doream să îi întreb pe colegii noștri. Cred că e foarte bine că avem colegi din, și colegi din Parlament din statele în curs de aderare sau state care sunt legate de noi prin politica de vecinătate. Pentru aceste domenii se oferă fonduri importante din bugetul european. Există negocieri deschise și există fonduri puse la dispoziție, mai ales pentru guverne. Din câte înțeleg eu, aceste mijloace financiare de, de puține ori ajung în bugetele naționale ci ajung la guverne din statele respective. Aș dori să știu cât de informat este Parlamentul în ceea ce privește utilizarea, accesarea și utilizarea fondurilor europene. Și ce fel de posibilități au colegii din statele în curs de aderare în ceea ce privește un drept de a lua decizii împreună sau o funcție de control, dacă au? Cred că ar fi un lucru important pentru noi, pentru un nou domeniu de o colaborare îmbunătățită pe viitor, pentru că eu am constatat că de multe ori în statele în cauză, fie că vorbim de politică de dezvoltare, în Parlament, puțin știu ce a pus la dispoziție Uniunea Europeană, cu ce fel de instrumente lucrează. Există foarte puține acțiuni în, acest sens. Ați primit o întrebare, dorește cineva să încerce să ne dea și un răspuns pentru statul din care vine sau parlamentul din care vine? Achim sieht schlecht aus. Joachim, situația nu prea arată bine. Întrebarea este dacă sunteți implicați în utilizarea fondurilor europene la fața locului, în controlul acestor fonduri europene, fie că vorbim de cheltuieli sau de controlul mijloacelor financiare europene în statele dumneavoastră. E cineva care ar dori să intervină pe acest subiect? Vă rog. Zahvaljujem. Dubravka Filipovski u ime Narodne skupštine. Mulțumesc. Am să vorbesc în numele Parlamentului Sârb și aș vrea în primul rând să mulțumesc pentru organizarea acestei conferințe. Problema bugetului european este o chestiune extrem de importantă la momentul acesta sunt în curs negocierile pentru uh, bugetul în următoarea perioadă financiară. Și este important ca prin noi perspective financiare pe perioada 2021-2027 să încurajăm proiectele europene. Practic, uh, proiectele pentru Balcanii Occidentale, au avut de câștigat. Și avem o întrebare directă în ceea ce privește controlul și auditul. În țara noastră avem mai multe niveluri de control. În primul rând, un nivel de control intern pentru beneficiarii direcți și indirecți Auditul intern, inspecția uh, bugetară, care ține de Ministerul de Finanțe în provinciile autonome și în colectivitățile teritoriale, Unitatea Centrală pentru Control și Audit la Ministerul de Finanțe și aici uh, este definită metodologia uh, și se fac vizele corespunzătoare și, în ultimul rând, auditul extern o instituție independentă care uh, ține sau are o legătură directă cu Parlamentul European. Așa cum ați spus-o și dumneavoastră, acest uh, comitet, ca și uh, comisiile de control bugetar de la Parlamentele Naționale, au o muncă extrem de importantă, o muncă care durează foarte mult timp, luni de zile, de-a lungul anului și o muncă nu atât de populară, dar absolut necesară și care este conformă cu legile și constituțiile noastre respective. Ați spus că Comisia pentru Control Bugetar analizează în primul rând neregulile și că încercați să schimbați uh, lucrurile care nu funcționează bună, bine. Pentru agenții, de exemplu, se realizează rapoarte bianuale uh, și uh, aceste rapoarte sunt făcute de anumiți raportori. Dumneavoastră ați vorbit despre indicatorii de performanță și aici aș avea o întrebare. Mi se pare că acești indicatori sunt uh, esențial pentru controlul bugetar la Parlamentele Naționale. Vreau să vă întreb dacă Comisia de Control Bugetar de la Parlamentul uh, European ar putea face recomandări pentru țările candidat în ceea ce privește implementarea acestor indicatori în țările noastre. Mi se pare că ar fi foarte interesant pentru noi. Pe lângă mecanismele de control pe care le-am menționat deja, aș mai adăuga aici că Parlamentul nostru are și un birou pe teme bugetare și de altfel suntem singura țară din Balcanii Occidentali, singurul parlament uh, care are și un portal internet pentru monitorizarea bugetului național. Noi uh, uh, lucrăm acum pentru ca acesta să fie funcțional și ni se pare extrem de important pentru controlul bugetar să avem un astfel de portal operațional. Iată ce avem să vă spun. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, doamnă Filipovska din Serbia, dacă am înțeles bine. Vă mulțumim pentru intervenție. Mai dorește cineva să intervină? din partea dumneavoastră, vă încurajez să vă folosiți de această ocazie acum. Cred că noi am fost în Serbia, Comisia noastră parlamentară de control bugetar a fost în Serbia și Noi ne gândim și la criteriile de la Copenhaga în ceea ce privește aderarea statelor. Aceste criterii sunt cele care conțin indicatorii pentru noi, dar în același timp noi urmăm și învățăturile din trecut, din țări cum ar fi Ungaria, Polonia, unde a fost nevoie de sisteme de supraveghere pe termen lung. Avem nevoie de informații pentru că vedem că statele fac foarte multe eforturi atunci când își doresc să aibă să adereze la Uniunea Europeană și apoi odată ce au aderat, se cam opresc aceste eforturi. Însă e nevoie de un proces pe termen lung, eforturi susținute dacă ne dorim ca lucrurile să fie bune în Uniunea Europeană și e nevoie de această contribuție a statelor din partea lor. Vedem ce s-a întâmplat cu Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia. Dacă facem o comparație între aceste stări, vedem ce eforturi se fac pentru aderare și ce se întâmplă apoi după aderare și cât de importante sunt aceste aspecte pentru utilizarea banilor europeni, pentru că o gestionare nebună a fondurilor are de a face cu guverne autoritare în, acest, în unele dintre state și când există un asemenea regim autoritar, atunci nu mai sunt absorbite cum trebuie aceste fonduri fonduri europene și nu se întâmplă ceea ce ar trebui cu acești bani. De aceea, noi suntem foarte atenți la aceste aspecte și ne dorim să existe această însoțire pe termen lung a statelor membre. Nu dorim să le pedepsim, ci să le ajutăm. Și avem un mecanism, mecanismul pentru cooperare și verificare și Comisia noastră s-a ocupat foarte mult de acest mecanism Verificăm și mecanismul, verificăm, verificăm etapa în care ne aflăm, ce putem îmbunătăți la acest mecanism, acest mecanism de cooperare și verificare. 2. Nu mi-l închipui pentru Balcanii Occidentali, pentru că pentru moment există e prea mult. Trebuie să fie îmbunătățit acest mecanism întâi, ca apoi, până la aderare, să fie îmbunătățit acest mecanism astfel încât chiar să poată fi pus în funcțiune după aderare. Sunt probleme care există și aici um, avem anumite nemulțumiri în legătură cu ceea ce se întâmplă. Am văzut cum e situația în România cu acest mecanism de supraveghere și cooperare. Ceva nu e bine. Sunt lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Curaj! Suntem între prieteni. Dann nehmen Sie vielleicht noch ein bisschen Anlauf und wir geben jetzt der Frau Kollegin Schmidt zu. Atunci să mergem mai departe și îi dăm cuvântul doamnei Claudia Schmidt în legătură cu procedura de descărcare a Parlamentului European. Bun venit! Pe o parte dintre dumneavoastră vă cunoaștem deja. A existat un rege John, John în anul 1200, cum a luat naștere parlamentarismul și acesta a trebuit să ridice impozitele baronilor, nu le-a convenit și atunci s-au adunat, au mers la el, l-au bătut pe umăr și au reușit să îl împiedice să o facă, să oblige să dea și mai mulți bani. Noi parlamentarii cumva suntem ca baronii din acele vremuri. Nici noi nu suntem tocmai foarte plăcuți atunci când trebuie să ne îndeplinim munca noastră. Pentru că noi controlăm la sânge ce se face cu banii cetățenilor europeni. Aceasta este sarcina noastră și suntem cei care pun întotdeauna degetul pe rană, un lucru pe care eu personal îl apreciez. I-am auzit deja pe colegii mei cu privire la cum arată această procedură de descărcare de gestiune, controlul bugetar. Eu sunt raportoare pentru bugetul Parlamentului. Poate e puțin bizar că noi ne autocontrolăm propriile cheltuieli în Parlamentul European, înseamnă că noi ne facem singuri această aprobare a procedurii de gestiune. Colegii vă spuneau despre calendar, cum arată, cum arată procedura, cum arată rapoartele anuale care vin din partea Curții Europene de Conturi, unul din noiembrie, care este baza muncii noastre. Apoi urmează direcțiile generale, comisarii care pot să își expună părerile atât în scris cât și oral. Apoi există o depunere de amendamente și până la urmă raportul ajunge în sesiunea plenară unde urmează să fie uh, votat. Din octombrie până în aprilie, în următorul an, totul trebuie să fie rezolvat. Descărcarea de gestiune a Parlamentului European e asemănătoare cu ceea ce se întâmplă. Uh, noi nu conlucrăm aici cu Curtea Auditor de Conturi, ci cu secretarul general Klaus Vele. În noiembrie, acesta ne prezintă un follow-up al punctelor care vor apărea în raportul anual. După aceea se elaborează un catalog cu întrebări, după care are loc o audiere cu privire la acest catalog de întrebări pentru întrebările care au fost adresate. În principiu, restul arată ca în cazul descărcării de gestiune pentru comisie. Din noiembrie până aprilie și pentru Parlament, întregul procedeu trebuie să fie închis câteva cifre. Cum vă spuneam, eu sunt raportoare pentru anul 2017. În acel an, Parlamentul European avea cheltuieli de 1,75 miliarde de euro. 38% din acești bani au fost pentru munca politică, 24% pentru clădiri, administrație și așa mai departe și peste 40% costuri cu personalul din suma menționată. Care sunt proprietățile acestui buget? E în principiu un buget administrativ față de bugetele operative, unde sunt sprijinite proiecte, proiecte de cercetare și așa mai departe. Există subiecte preferate, bineînțeles, și pentru mine și colegii mei, subiecte pe care le tot discutăm an de an și uh, Soluțiile par încă îndepărtate, de exemplu în legătură cu fondul de pensii pentru foști europarlamentari. Ne ocupăm deja de acest subiect de decenii și este redeschis în fiecare an. Avem 14 vicepreședinți, un președinte, 5 chestori. Există trei reuniuni ale prezidiului, uh, ale biroului pe lună și acolo se iau hotărârile, însă de la hotărâri până la punerea în aplicare, noi nu știm exact ce se discută în cadrul biroului, de unde fac parte aceste persoane. Și nu ne este foarte clar de unde vin inițiativele pentru hotărâri. De exemplu, Parlamentul European, ca instituție, are o flotă auto și există personal care este angajat acolo, însă nu în mod direct din motive de securitate. Nu, nu este foarte clar ce se va întâmpla pe viitor în ceea ce privește flota auto. Există obligații în ceea ce privește protecția mediului și așa mai departe. Este inclusă acum și electromobilitatea pentru aceste mașini, pentru o mare parte dintre ele, însă nu știm ce se va întâmpla până la urmă. Ce fel de combustibil vom avea pe viitor, ce fel de mărci de mașini vor exista, ni se vor oferi și de ce. Sunt întrebări pe care le adresăm și la care cu greu obținem un răspuns. Și dacă e cineva raportor, cum sunt eu, poate să trimit aceste întrebări diferitelor direcții generale și să obțină până la urmă niște răspunsuri. Nu toți colaboratorii folosesc aceleași reguli, pentru anumite lucruri e nevoie de o singură semnătură, pentru altele există multe alte elemente necesare, există și o anumită lipsă de transparență dacă cineva nu e foarte apropiat de toate aceste proceduri. Apoi ce se întâmplă în unitățile de administrație ale Parlamentului și ce se întâmplă în birourile parlamentarilor europeni. Unele dintre problemele despre care tot auzim e un fel de circ ambulant pe care îl facem pentru că odată pe lună ne deplasăm cu toții la Strasburg, unde este sediul Parlamentului European, noi cu asistenții noștri, cu colaboratorii, colaboratorii administr- cu uh, personalul administrației, facem acest drum care costă foarte mult, o sumă de milioane pe an, și mulți colegi consideră că această deplasare nu este una necesară și eu fac parte dintre acești colegi, însă, cum spuneam, să schimbăm tratatele este greu, cum am văzut și în cazul Brexitului. Cum arată situația? Nu avem atât spațiu de manevră. Procesele administrative sunt verificate și costurile pentru aceste procese administrative și trebuie să ne dăm seama că vorbim despre un aparat uriaș cu un parc imobiliar foarte mare, 78% dintre toate clădirile aparțin Parlamentului European, ne aparțin nouă. Există clădiri pe care le avem în diferitele state, avem clădirile de aici din Belgia, clădirile din Strasburg, clădirile din Luxemburg, cu, să ne întrebăm cum arată administrarea acestor clădiri, că, pentru că, pe de o parte, acestea costă foarte mult, sunt la fel foarte importante, ele trebuie să fie menținute, trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. Descărcarea de gestiune a Parlamentului e una foarte interesantă și conține multe elemente. Ca raportor, când mă ocup de aceste părți administrative, îmi dau seama ce se întâmplă pe lângă întreaga muncă parlamentară. Și am putut să-mi dau seama ce muncă foarte bună se desfășoară și în spatele culiselor aici. de exemplu în serviciile legate de securitate, Belgia, Franța, România sunt uh, cei care reprezintă cea mai mare parte a angajaților din aceste servicii. Există aceste diferențe mari. Nu există întotdeauna o pondere geografică în ceea ce privește personalul din servicii. Eu pot să spun că biroul Parlamentului face o muncă minunată. Bineînțeles că peste tot există și puncte minus și uh, Bineînțeles că trebuie să spun și ceea ce nu funcționează, observ și aceste lucruri, e foarte important să punem degetul pe rană, să spunem foarte clar ce nu funcționează bine. Noi, uh, Dani să spune, noi controlăm comisia și apoi la ceea ce se întâmplă la noi ascul, ascundem lucrurile sub covor. Însă nu, pot să vă spun că Există astfel de puncte negative pe care le voi discuta și pe acestea în raportul meu. Însă, în linii mari, și Parlamentul European face o muncă foarte bună. Vedeți că interpreții noștri tocmai fac grevă. Sunt lucruri care se întâmplă, fie că le înțelegem, fie că nu indiferent de domeniul de care discutăm, securitatea este acum un domeniu foarte important pentru Parlament după atentatele care au avut loc, sau vorbim de direcția pentru traduceri și așa mai departe. Peste tot se face o muncă foarte importantă și unde există puncte slabe, noi intervenim, spunem unde există o problemă și încercăm să găsim soluții comune. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim dacă aveți întrebări, acum este momentul să le adresați, sau dacă aveți observații. ich, ich sehe schon, die, die Details sind doch so, dass man sich jetzt schon auf den Entlastungsbericht freuen kann. Genau, der Kollege Zeller, bitte. Avem uh, raportorul pentru descărcarea de gestiune, domnul Zeller. Da, aș mai avea o întrebare pe care vreau să o adresez colegilor din uh, țările din Balcanii Occidentali. Poate că vom uh, discuta despre acest lucru și în a doua parte a întâlnirii noastre. Este vorba de performanță și vizibilitatea proiectelor europene, în special a fondurilor europene. Aceasta este tematica pentru a doua parte a întâlnirii. Vom vorbi acolo despre fondurile structurale. Ne aflăm într-o perioadă de finanțare, în uh, cazul căreia cooperarea transfrontalieră nu se referă doar la uh, regiunile uh, din interiorul frontierei europene, ci se referă și la cooperarea transfrontalieră cu țările vecine. De aceea trebuie să deschidem instrumentele noastre către o astfel de cooperare și în noul CFM va trebui să întărim acest aspect ar trebui să vedem cum se poate uh, elimina această barieră între diversele sisteme juridice naționale, de exemplu, între diversele state, de o parte și de alta. Avem, de exemplu, un instrument juridic specific care ar trebui să ne permită să ajutăm regiunile transfrontaliere care doresc să coopereze, să aibă instituții care să permită această facilitare. Este vorba de instrumentul care se cheamă Legătura Europeană pentru Cooperare Transfrontalieră. Practic, avem 60 de astfel de instituții și cu statele membre. Avem, de exemplu, regiunea Carpaților uh, și a Ungariei. Vi se pare o temă importantă, acest organism de cooperare transfrontalieră? Pentru că nu e vorba aici doar de libera circulație și nu e vorba doar de acest lucru, ci de regiuni care, din punct de vedere istoric și al peisajului, nu sunt atât de diferite și deci trebuie să existe o astfel de cooperare, chiar dacă nu toate statele sunt membre ale UE. Dacă am putea face legătura între diversele instrumente la nivelul UE în regiunile transfrontaliere, aceasta este o posibilitate pe care ar trebui să o utilizăm. Și cu noul proiect de regulament cred că avem practic un uh, proiect de întărire a cooperării, tocmai pentru a elimina barierele în calea cooperării între regiunile transfrontaliere. Aceasta este propunerea Comisiei. Aceasta uh, este de la sine înțeleasă în uh, interiorul UE și mai avem și coeziunea teritorială și nu e vorba aici doar de instituții transfrontaliere, ci și de alte instituții, universități și așa mai departe, care trebuie să coopereze între ele și să aibă acces la fondurile europene. Această posibilitate ar trebui să fie și ea îmbunătățită și pentru a o face e nevoie de o cooperare foarte bună cu dumneavoastră, o muncă care a început deja aici, la Parlamentul European. Iată uh, aceste ședințe pe care le organizăm cu schimburi de opinii între noi și dacă vă interesează întărirea cooperării uh, transfrontaliere și dacă identificați noi mijloace de cooperare, bineînțeles, toate acestea își vor aduce contribuția pentru a uh, avea o valoare adăugată la nivel uh, european și nu are nimic de a face cu negocierile în curs la nivelul guvernelor europene. Putem avea o cooperare transfrontalieră, eficientă, fără ca aceasta să uh, aibă consecințe asupra aderării sau nu a unei țări. De altfel, pentru politica externă am avea nevoie de un fel de regulament uh, omnibus în care să fie incluse toate instrumentele din domeniul cooperării pentru dezvoltare, susținerea procesului de aderare, care să uh, pună la dispoziția statelor finanțarea necesară, iar finanțarea existentă ar trebui să fie regrupată sub aceste instrumente. Bineînțeles, ar trebui să fie și o clasificare uh, politică acestor instrumente, însă ar trebui să fie toate incluse în acest regulament omnibus. Bineînțeles, trebuie identificate și provocările, provocările de actualitate, cum ar fi, de exemplu, migrația, în fața căreia să se poată oferi un răspuns din partea Comisiei. Dar, după cum știți, uh, uh, cine se scoală de dimineață departe ajunge, se spune la mine acasă și uh, asta înseamnă să implementăm și instrumente de vecinătate eficiente. Trebuie să dăm dovadă de pasiune atunci când e vorba de implementarea unor astfel de programe și asta ne va permite, probabil, cine știe, vom vedea, să evităm tot felul de dificultăți. Poate că în felul acesta am putea întări cooperarea. Președinta, mulțumesc. Um, aceste uh, teme care vor fi evocate în a doua parte a programului nostru, performanțe și vizibilitatea proiectelor UE în domeniul cooperării transfrontaliere. Probabil că în această a doua parte vom putea aprofunda câteva dintre întrebările domnului Zeller. Și am să dau acum cuvântul domnului Kuhn pentru a vorbi despre descărcarea de gestiune la instituțiile europene. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Mă voi uh, exprima în uh, limba germană. Mă numesc Con, sunt uh, eurodeputat german din Aachen și vă urez bun venit aici. Sunt de asemenea membru al uh, delegației uh, cu Albania. Din păcate, încă nu am fost în Albania, am fost în Serbia și Croația cu colegi anul trecut într-o misiune a Parlamentului European și mi-am făcut cât de cât o idee în legătură cu țările dumneavoastră. Astăzi uh, mă bucur că vă aflați aici, pentru că dumneavoastră parcă aveți uh, acum un curs accelerat de integrare europeană. Eu sunt raportor pentru descărcarea de gestiune pe 2017 pentru toate instituțiile europene, deci pentru toate instituțiile cu excepția Comisiei și a Parlamentului European, despre care tocmai ați auzit. Eu mă ocup și de Comitetul Regiunilor, organismul care reprezintă toate regiunile europene. Primarii sunt reprezentați în uh, această organizație. Există de asemenea și uh, Comitetul Economic și Social, unde sunt organizațiile patronate, patronale, sindicatele. Și acum, referitor la um, descărcarea de gestiune, mă ocup și de descărcarea de gestiune pentru uh, Consiliu, pentru Consiliul European, pentru Ombudsman și pentru Autoritatea de Protecție a Datelor. Toate aceste instituții sunt responsabile în fiecare an uh, în ceea ce privește execuția bugetului față de uh, Parlamentul European. Deci noi practic trecem printr-o sită toate cheltuielile lor, mai ales cele de natură administrativă. 6% din bugetul european e reprezentat de aceste cheltuieli, deci o procent mic din buget. E important ca aceste organizații să-și uh, cheltuiască bugetele în mod uh, adecvat. Deoarece e corect să fie cheltuit așa cum trebuie fiecare euro. deoarece contribuabilii sunt cei care plătesc acești bani și o mare parte din aceste costuri ține de asemenea de personal serviciile de traducere, călătoriile, personalul, în sensul larg al cuvântului. Și din acest punct de vedere e important ca fiecare cetățean să aibă posibilitatea de a vedea um, de aproape cine lucrează în um, Parlamentul European, cine se ocupă de asta. Iar eu, în calitate de raportor, am luat legătura cu reprezentanții ai tuturor acestor instituții pentru a înțelege mai bine care este modul lor de funcționare. și pentru a ne putea desfășura cât mai bine activitatea noastră. Noi, ca Parlament, trebuie de asemenea să Uh, apărăm modul în care sunt folosite fondurile europene. Ideea e ca statele membre să cheltuiască cât mai puțin bani până la urmă. Iar eu, unul, sunt de părere că, de fapt, totul are un cost. E imposibil să te aștepți să atingi niște obiective dacă nu uh, pui și mâna cât de cât la buzunar. Prin urmare, e important ca bugetul Uniunii Europene să fie uh, dotat în mod adecvat pentru a putea atinge obiectivele pe care ni le stabilim. Și e important de asemenea să vegem la utilizarea uh, resurselor noastre. Mă gândesc la bugetul pentru politica imobiliară, de pildă Mă gândesc la serviciile de interpretare și traducere. Acum, indiferent dacă suntem de acord sau nu cu poziția lor actuală, noi trebuie să ne asigurăm că fiecare euro este cheltuit cum trebuie. Trebuie de asemenea să veghem la egalitatea de șanse în aceste instituții. De asemenea, trebuie să fim atenți uh, să se reducă numărul de stagii neremunerate. De asemenea, trebuie să fim atenți la o distribuire geografică corectă, deoarece în anumite instituții există carențe și din acest punct de vedere. Unele aspecte merită uneori sau necesită uneori mai multă atenție decât altele. Singura excepție în această activitate comună e reprezentată de Consiliu. Până acum, Consiliul nu a acordat o atenție deosebită colaborării cu, partner, cu Parlamentul European. Obiectivul negocierilor interinstituționale este să putem să acordăm descărcarea de gestiune și Consiliului, noi, Parlamentul European. Eu, președinta, toți colegii, bineînțeles că suntem acum la dispoziția dumneavoastră dacă aveți orice întrebări în legătură cu funcționarea comisiei noastre parlamentare. Doamna Grasle, vă mulțumesc. Continuăm acum cu prezentarea privitoare la agenții. Eu sunt Petre Sarvama, fac parte din grupul popular european și sunt coordonatorul Partidului Popular European în această comisie de control bugetar. Această comisie este practic uh, centru, inima Parlamentului European, care analizează modul în care se fac lucrurile în celelalte instituții europene, dacă totul se face în mod legal și dacă uh, sunt uh, gestionați uh, banii într-un mod uh, sănătos. Fără să repet ceea ce s-a spus deja, în primul rând îmi cer scuze pentru întârziere și mă bucur că vă aflați cu toți astăzi aici, în această comisie, prezentată dumneavoastră foarte importantă, însă fără să repet și fără să spun ce au mai zis colegii, aș vrea să mă refer puțin la um, procedura de descărcare de gestiune. E o procedură foarte detaliată și orchestrată în care această comisie organizează audieri a organelor pe care le examinăm și chiar uh, le aducem foarte multe critici și observații. Observații pozitive, dar și critici negative. fie că acordăm descărcarea de gestiune, fie că o amânăm, decizia respectivă e foarte bine cumpănită. Și trebuie să înțelegeți că dacă nu acordăm descărcarea de gestiune, care este un instrument politic foarte puternic pentru a corecta neregulile și ineficiențele în implementarea bugetară, e bine o facem știind că um, conturile respective nu sunt clare, organismul respectiv, instituția respectivă trebuie să-ți corecteze uh, toate conturile înainte de a primi descărcarea. Și atunci când acordăm descărcarea de gestiune, înseamnă că noi considerăm că aceste instituții s-au achitat așa cum trebuie de sarcinile lor uh, prin care cheltuiesc banii contribuabilor. Curtea de conturi, deci colaborăm cu Curtea de conturi foarte de mult. Curtea de conturi e un braț foarte important în această procedură de scărcare de gestiune. E un auditor independent, extern, care examinează neregulile de implementarea bugetului sau uh, măsuri necesare pentru investigarea cazurilor. Acum, câteva cuvinte despre agențiile descentralizate ale Uniunii Europene despre care vorbim la acest punct. Eu am fost de două ori raportor din umbră pentru PPE la descărcarea de gestiune a agențiilor și a fost raportorul Parlamentului pentru descărcarea pe 2012 și 2017 din nou. Ce sunt aceste agenții? Aceste agenții uh, fac din Uniunea Europeană un loc mai bun, dacă e să simplificăm lucrurile, însă acestea îndeplinesc o serie întreagă de sarcini. Agențiile au fost înființate de Uniunea Europeană pentru a duce la bun sfârșit sarcini economice și științifice prin care să ajute instituțiile să ia decizii și să pună în aplicare politici și legi. Sunt uh, răspândite pe întreg teritoriul Uniunii Europene și se ocupă de chestiuni și probleme care afectează viața de zi cu zi a celor 500 de milioane de cetățeni care trăiesc în Uniunea Europeană și chiar au un impact major Uh, le oferă instituțiilor și statelor membre um, cunoștințe specializate în domenii foarte diversificate. De la alimentele pe care le consumăm, agenția EFSA se ocupă de asta, cea de siguranță în la medicamentele pe care le luăm, agenția de medicamente, substanțele chimice cu care intrăm în contact, ECA, Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice. Și toate aceste agenții uh, și au sediul în capitalele statelor membre sau în orașe din statele membre, deci nu doar în capitale. Transportul, siguranța, calitatea mediului, a muncii, a vieții de trai – 32 de agenții sunt în total și deci sarcina de a controla modul de utilizare a bugetului european uh, necesită și o analiză foarte detaliată a acestor agenții descentralizate. Sunt agenții autonome care au un mandat politic de a-și executa sarcinile în mod independent și de a implementa bugetul uh, european în domeniul lor fac parte din structura politică a Uniunii. Conturile și acțiunile lor trebuie să respecte regulile și valorile Uniunii Europene. Iar uh, sarcina Parlamentului, în ceea ce privește descărcarea de gestiune, e să controlăm dacă toate aceste aspecte sunt uh, luate, în, luate în considerare de către agenții. Deci facem și vizite la fața locului, la sediul agențiilor, avem un chestionar foarte detaliat pe care îl trimitem an de an agențiilor și discuții constructive și personal ne întâlnim cu reprezentanții acestor agenții care vin la Bruxelles tot timpul. Ca să închei, aș putea să vă spun că noi, Comisia de Control Bugetar, de-a lungul anului, am uh, făcut recomandări cu privire la o serie întreagă de chestiuni. Acestea pot fi, de pildă, anumite neajunsuri în ceea ce privesc achizițiile publice desfășurate de aceste agenții sau neajunsuri legate de anualitatea bugetului, de sumele reportate de la un an la altul, analizăm politica de personal a agențiilor, analizăm transparența, controlele interne și scopul muncii noastre nu este să microgestionăm aceste agenții și să le microgestionăm activitatea de zi cu zi, ci să analizăm și să supraveghem bugetizarea lor și să oferim orientare în ceea ce privește executarea bugetară și mandatele în acest sens. Comisia de control bugetar pune mult accentul pe performanță. Nu ne uităm doar la cifre și la banii cheltuiți, ci vrem de asemenea să vedem care este impactul acestor sume, care sunt rezultatele uh, pe care vor să le obțină aceste agenții. Deoarece e vorba de banii contribuabilor europeni și de data aceasta, bineînțeles. Herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult. Acum urmează întreprinderile comune, joint undertakings, doamna Labaiova. Sunt Martina Labaiova din Republica Cehă, deci un stat care a aderat în 2004. Încă am o experiență proaspătă în ceea ce privește finanțarea europeană, însă avem multă experiență pe care vă putem împărtăși dumneavoastră. Sunt vicepreședinte acestei comisii și, așa cum spuneam mai devreme, e o comisie destul de grea Însă ceea ce îmi place mie aici e faptul că avem această vedere orizontală asupra tuturor politicilor europene. Știm cam ce funcționează, ce nu funcționează și facem recomandări pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine pe viitor. Și asta chiar e ceva important. Acest training, această formare e foarte utilă pentru noi toți și pentru noi, eh, membrii Parlamentului European chiar. Personal mă bucur să aud toate aceste prezentări în legătură cu diferite descărcări, cum e organizat uh, totul. Eu una am avut norocul să fiu raportar la descărcarea de gestiune al în al doilea an uh, în Parlamentul European, al doilea an în experiența mea politică. Deci a fost o bună ocazie de cooperare. Și am rămas întotdeauna de atunci raportoare din umbră la descărcare și la, și la, la, uh, la joint undertaking și anul ăsta sunt raportoare la aceste întreprinderi comune. Deci ce sunt aceste întreprinderi comune? E destul de interesant să înțelegem de ce au fost înființate aceste întreprinderi și cum funcționează ele. Sunt definite de articolul 187 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene sunt structuri specifice necesare pentru executarea eficientă a cercetării europene, a dezvoltării tehnologice și a programelor de demonstrație. Membrii acestor joint undertakings sunt în mod tipic UE, reprezentanți de Comisia Europeană și asociații Consiliul de Industrie, precum și alți parteneri activi în domeniul cercetării și dezvoltării. Întreprinderile comune își au propria agendă de cercetare și sunt finanțate mai ales pe baza unor CRR deschise de ofertă, Deci își au la rândul lor propriilor beneficiari. Deci lansează o cerere de ofertă și oferă finanțarea. Un joint undertaking tipic și încep cu cel mai mare și după aia mă voi refi și la fonduri. Primul e, se referă la fuziunea pentru energie. ITER E o întreprindere comună responsabilă de pregătirea, coordonătarea, designul, cercetarea, dezvoltarea, fabricarea majorității componentelor tehnologice necesare pentru a construi ITER. UE e uh, o parte care contribuie cu 50% din costuri. În Canada și în Franța așa are sediul ITER-ului. Cea de-a doua întreprindere comună e SESAR. Cerul Unic European, care dezvoltă un sistem de gestionare a traficului aerian pentru a îmbunătăți transportul aerian. Și mai sunt alte șase joint undertakings speciale, inițiative de tehnologie comună care sunt înființate pentru a implementa parțial uh, agenda de cercetare și inițiative industriale, se numesc JTIs. Și vin din, se, se concentrează pe medicamentele inovatoare, deci tratamente noi antibiotice de pildă. Hidrogenul și și pile de combustie, deci aici e vorba de sectorul transporturilor, cerul curat care dezvoltă Uh, aeronave mai uh, curate, cu emisii mai scăzute de dioxid de carbon, industrie uh, bio care folosesc resursele bio-naturale. Avem de asemenea sisteme electronice pentru a crește capacitatea de producție în acest domeniu și shift to rail pentru mai bune infrastructuri feroviare și trenuri mai bune pentru a reduce costurile și îmbunătăți capacitatea și fiabilitatea trenurilor. Acestea sunt cele uh, 8 joint undertakings care trebuie controlate de noi. Acum, care e bugetul acestor uh, întreprinderi comune? Vă voi da un exemplu, nu anual, ci pe cadrul financiar multianual, de pe șapte ani, bugetul pe șapte ani al uh, Uniunii Europene, care se va încheia de altfel în 2020. Întregul, pentru întregul, întregul CFM e o, 160 de miliarde și joint undertakings-urile astea au cam 10 miliarde de euro buget. Asta înseamnă 0,9% din întregul CFM. Cel mai mare e ITER-ul, după cum spuneam, cu un buget pentru cei șapte ani de 3 miliarde de euro și asta reprezintă 0,27% din întregul buget CFM. Deci asta ca să vă faceți o idee în legătură cu volumul și sumele vehiculate. Acum, care sunt principalele provocări la procedura de descărcare a acestor uh, întreprinderi comune? Vă voi da câteva exemple concrete de la ultimele descărcări pe care le-am avut, după care voi încheia mm, pe o notă mai generală legătură cu aceste întreprinderi și gestionarea lor. În primul rând, una din probleme la procedura de descărcare e absența unei separări clare între programele cadru care se suprapun pe 2 ani sau mai mult. Deci nu avem niște indicatori și niște informații care să ne permit o evaluare a performanței în timp, deoarece există această suprapunere. O altă problemă majoră la unele întreprinderi comune e legată de achizițiile publice, mai ales când e vorba de acționarea unor volume uriașe și perioada contractuală crește de multe ori din cauza întârzierilor în procedura de achiziții. Deci e foarte important să vezi cum stabilești performanța în acest domeniu. În unele situații în trecut, la descărcare gestiune, Întreprinderile comune au fost informate de proceduri de insolvență a unor beneficiari, însă nu au încercat să recupereze sumele de prefinanțare făcute către acei beneficiari în uh, termenele uh, uh, legale. Și am avut astfel de cazuri. ITER a fost un astfel de caz, cel mai mare caz. Descărcarea a fost amânată deoarece s-a schimbat conducerea și deoarece au trebuit să prezinte niște mm, obiective uh, clare către Comisia Bugetară. Am mai avut și alte cazuri când descărcarea a fost amânată, în cazul Artemiseneac, citure Excel, două întreprinderi comune au fuzionat în mijlocul unui an contabil. Asta, bineînțeles, nu ne-a dat suficient timp să pregătim informațiile pentru descărcare. Deci, iată situații tipice cu care ne confruntăm în timpul descărcărilor de gestiune. Și acum, ca să aveți o idee în legătură cu întreaga structură de gestionare, bineînțeles că sarcina acestora de cercetare, inovare, progres tehnologic, uh, e ceva greu de inspecționat, mai ales în ceea ce privește buna gestionarea performanței. Cum poți evalua performanța dacă te uiți la ceva ce va fi gata în 2030? interpretarea erorilor sau faptul că nu sunt atinse rezultatele, asta nu are neapărat de a face cu natura operațiunilor. Uneori rezultatele pot fi uh, estimate cu o anumită probabilitate, însă nu poate exista un rezultat sigur. Spre deosebire de alte programe, performanța și buna gestionare a acestor întreprinderi comune nu depind doar de succesul uh, programului de cercetare, ci și de uh, ceea ce descoperă, ceea ce se Uh, obține și asta uneori e foarte greu de, de obținut. Ce se întâmplă ziua de azi? Uneori vedem că există o lipsă de resurse. Dar asta poate să, să devină pe viitor uh, o investiție. Și un alt aspect foarte interesant al bunei gestionări e faptul că trebuie mobilizat capitalul străin care poate depăși uneori uh, investiția inițială cu bani europeni, ca să nu vorbim de contribuțiile pe termen lung, de natură financiară sau non-financiară, care pot avea loc într-un joint undertaking. Ca să închei, activitățile acestor co- întreprinderi comune nu doar ne consolidează economia europeană, acestea se ocupă de multe domenii, de medicamente, energie nucleară, uh, aeronave mai bune, uh, pentru a avea o mai bună calitate a vieții cetățenilor. E practic ceva aproape imposibil sau foarte de greu de exprimat, de cuantificat în cifre. Deci de aceea descărcarea de gestiune e foarte dificilă, trebuie să ai membrii din Comisia de Control Bugetar uh, bine pregătiți care să se ocupe de această sarcină. Și acum, dacă aveți întrebări, cu cea mai mare plăcere vă răspund. Ja, herzlichen Dank. Damit wären wir sozusagen mit den Hauptblöcken. Vă mulțumim și cu aceasta am terminat cu părțile principale ale procedurii de descărcare bugetară. Aveți dumneavoastră întrebări, critici, observații? Văd că nu este cazul. Atunci apar din nou eu pe ordinea de zi, cooperarea cu Curtea de Conturi, OLAF, instituțiile naționale de audit și parlamentele naționale. Noi suntem foarte interesați de faptul că banii europeni care sunt dați peste tot să fie și controlați și de parlamentele naționale și ei să uh, și cei din parlamentele naționale să se intereseze ce se face la noi cu banii europeni. E suficient pentru noi, întotdeauna ne interesează și să ne împărtășiți asemenea informații ce se face acolo și unde aveți sfaturi pentru îmbunătățiri. Sunt lucruri care ne interesează pe noi foarte mult. Cu toții trebuie să colaborăm astfel încât să ne îmbunătățim împreună și și dumneavoastră aveți rolul dumneavoastră exact ca și noi. Fără dumneavoastră nici noi nu putem mai bine. Așa că reiterez această solicitare la dumneavoastră să ne ajutați astfel încât cu toți împreună să ajungem la rezultate mai bune. Știm că nu întotdeauna e ușor pentru că banii europeni sunt legate de diferite, sunt legate de diferite criterii, există pierdere, există diferiți factori. Însă, aș dori să spun următoarele. Dacă există proceduri bune, atunci putem să ajungem la un rezultat bun. Sistemul de eroare de la fața locului trebuie să funcționeze. Dacă nu funcționează, avem cu toții o problemă. Colaborarea cu Curtea Europeană de Conturi. Pentru noi, bineînțeles, e un aspect important. Există 28 de membri și aproximativ 900 de lucrători. Între timp mai au și servicii pentru traducere. Pentru noi, această colaborare cu Curtea de Conturi e deosebit de informantă. Însă ce se controlează ca atare? Când vorbim de fondurile structurale, în moment, pe moment, în 2015 am avut un milion 800 de mii, 300, peste 1 milion 800 de mii de proiecte pe fonduri structurale, peste 1 milion 800 de astfel de proiecte în Uniunea Europeană. Din aceste proiecte, 1,1% dintre ele au fost controlate la fața locului în statele membre. Comisia 0,02% din proiecte a controlat, iar Curtea de Conturi tot 0,02% din toate proiectele. Și nu este foarte clar dacă aceleași proiecte au fost, uh, au fost controlate și, și de Comisie și de Curtea de Conturi. riscurile de control, periodicitatea controlelor. Câteodată nu este foarte clar ce se întâmplă nici când există un control la fața locului. De cele mai multe ori noi trebuie să ne asigurăm singuri de ce s-a întâmplat și că se controlează lucrurile importante, pentru că nu ne putem permitem să se piardă acești bani europeni. De aceea, este foarte importantă colaborarea, astfel încât să garantăm că banii europeni sunt cheltuiți așa cum se cuvine. Bineînțeles, pentru noi e foarte importantă Curtea Europeană de Conturi, dar faptul că există doar acest procent de 0,02% din proiecte care sunt controlate, aici am putut să vedem că, într-adevăr, aici este una din problemele noastre principale. Trebuie să vedem dacă sistemele noastre de raportare sunt bune, funcționează cum trebuie. Putem să ne bazăm pe statele membre, putem să ne bazăm pe guvernele dumneavoastră, pe curțile dumneavoastră de conturi, pe cele naționale, pe parlamentele naționale, putem noi să ne sprijinim. Noi suntem cei neîncrezători și cred că pe parcursul timpului s-a dovedit că e bine să fii precaut și neîncrezător colaborarea cu Olaf. Știm că foarte mulți bani administrați în Uniunea Europeană sunt foarte atractivi pentru tot felul de alte scopuri. Orice caz de fraudă pe care noi nu îl constatăm, e o fraudă asupra cetățenilor europeni și ne afectează pe toți. Pe lângă această muncă legată de declarațiile de asigurare, rata de eroare, pe lângă recomandările cu privire la descărcările de gestiune pe care le face această comisie parlamentară și întregul Parlament, în același timp, noi mai avem și sarcina să ne asigurăm că fiecare instituție are personalul de care e nevoie astfel încât să se asigure de controlul utilizării acestor bani și important să existe personal care știe ce face, o face din convingere și cu experiență. Pe subiectul luptei antifraudă, Vreau să vă spun că un asemenea oficiu care are peste 500 de lucrători e un punct important și trebuie să existe îmbunătățiri și pentru Olaf. Mâine, jumătate de zi până spre după amiază, ne vom ocupa tocmai de o îmbunătățire a muncii Olaf. Vom cerceta rezultatele de până acum ale Olaf. și ne dorim într-adevăr să, faci, să se facă această îmbunătățire. Olaf pentru noi e un domeniu foarte important. E un oficiu nou la nivel european și pentru colaborarea europeană. Există de un timp relativ scurt, de aproximativ 20 de ani. Poate să facă doar cauze administrative, nu penale, nu are un temei juridic pentru așa ceva, nici prerogative. De aceea rămâne foarte importantă colaborarea cu autoritățile naționale și poliți polițienești din statele membre. Avem și un parchet european înființat. Din 2020 își va prelua sarcinile acest parchet european la care statele membre pot să adere, însă nu sunt obligate. Pe moment, aproape toate, toate statele membre au aderat cu în afara celor, la, celor care au fost întotdeauna afară, Danemarca, Irlanda, Regatul Unit. Suedia și, din păcate, Ungaria și Polonia nu au aderat și Ungaria și Polonia sunt beneficiari importanți banilor europeni, așa că e mare păcat și eu sper să avem curajul să le spunem dacă nu aderați la parchetul european, atunci nu veți, nu veți mai primi bani. pentru că nu putem să vă mai oferim bani dacă nu vă implicați în această luptă europeană antifraudă. Atunci noi nu mai avem niciun fel de garanții și sunt garanții pe care nu le avem față de aceste două state membre. Cazurile pe care le are și le investigează Olaful se fac împreună cu ajutorul polițiștilor naționali. Există rapoarte proprii care se trimit în Ministerele de Justiție și trebuie să ne asigurăm că Ministerele de Justiție naționale se ocupă în continuare de aceste cauze. Și există cazuri în care nu se poate garanta acest lucru, nu pentru că uh, nu doresc ele, ci pentru că există și aceste proceduri foarte îndelungate la Olaf. E nevoie, o, în caz de fraude este anunțat abia după 36 de luni, mai e nevoie de 18-20 de luni pentru investigații și deci se poate ajunge la o durată de 60 de luni pentru o cauză. Deci vedem că există această sarcină destul de mare pe care o avem și în acest sens. Cât despre curțile naționale de conturi, acestea au diferite tipuri de activități, avem și experiențe bune în colaborarea cu acestea, dar vedem că au temeuri juridice foarte diferite și prerogative foarte diferite curțile de conturi în statele membre astfel încât să devină active când uh, sunt risipiți banii. Totul depinde de ce fel de prerogative au aceste curți de conturi în statele naționale. Cu cât au mai puține, cu atât se pot ocupa mai puțin de bani europeni și de banii naționali. E ceea ce am putut eu să constat până acum din politica europeană. Dacă ne dorim să ajutăm într-adevăr statele în curs de aderare și să le sprijinim, atunci ar trebui să ne asigurăm că există un temei juridic bun pentru curțile de conturi naționale și asta rog și reprezentanții Comisiei să se asigure că curțile de conturi din toate statele de aderare într-adevăr au competențe pentru control bugetar. Doar așa ne vom putea asigura că se ajunge la rezultatele na- naționale pe care ni le dorim. Aceasta ar fi o dorință arzătoare de-a mea și nu înțeleg de ce nu se fac mai multe în acest sens parlamentele naționale. Vreau să spun că sunt niște clienți dificili aceștia. Dumneavoastră sunteți pentru noi niște clienți dificili și asta pentru că parlamentele naționale, când le oferim asemenea evenimente, când spunem haideți să ne întâlnim, să discutăm cum putem să îmbunătățim situația împreună, vedem de multe ori că parlamentele naționale nu răspund chemării noastre. Primesc cei care primesc finanțare europeană, iau această finanțare, o prelucrează și apoi nu se mai ocupă de nimic. Obiectivul nostru ar fi ca acest proces ce se întâmplă la fața locului cu banii, cum se poate îmbunătăți situația, cum putem să încurajăm guvernele să facă anumite lucruri mai bine, să le îmbunătățească. Ne dorim ca aceste instrumente să nu fie folosite doar de partidele din opoziție, ci să fie niște instrumente care să fie văzute ca importante pentru o Uniune care merge pe aceeași cale și își dorește să ajungă la aceleași rezultate. Când ne aflăm la fața locului în misiuni, atunci e foarte important să ne întâlnim mereu cu parlamentarii naționali în diferite tipuri de comisii. Însă, din păcate, Nu se întâmplă întotdeauna așa și e foarte trist. Pentru că intervin diferitele sărbători, Crăciunul, Paștele, înainte de vacanța de vară când uh, și noi avem o pauză, așa că întotdeauna este foarte greu să mai prindem pe cineva în capitale, oameni cu care să mai putem vorbi, pentru că și noi avem aceste probleme cu calendarul. Însă important este acest dialog între noi, unde există lipsuri acum, fie din cauza absenței, fie din cauza acestui, acestei presiuni a timpului. În orice caz, noi suntem foarte interesați de astfel de subiecte. Când faceți ceva la fața locului, v-ar interesa și părerea noastră. Noi ne-am bucurat foarte mult dacă ne-ați invita. Cam atât am avut eu de spus pe acest subiect și acum aveți uh, ocazia să interveniți. Foarte bine. Din Albania Doamna Gilameti, vă rog. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për ftesën që ne Mulțumesc și bună ziua tuturor. Vă mulțumesc foarte mult în primul rând pentru invitația pe care ne-ați adresat-o pentru a participa la această ședință atât de importantă de astăzi o chestiune interesantă pentru noi toți, nu doar pentru contribuabilii europeni, pentru că banii care ne sunt trimiși se transformă în investiții pentru publicul larg și de aceea procesul de monitorizare trebuie să se realizeze uh, cu foarte mare atenție. La comisia noastră, unde sunt și eu membru, la Comisia pentru Control Bugetar, avem un organism independent care se ocupă de auditarea cheltuielilor publice, astfel încât să vadă care au fost cheltuielile și în urma unei modificări a legislației în 2015, acest organism se ocupă și de evaluarea performanțelor bugetare. Ministrul pentru integrare și ministrul de Finanțe se implică și ei în procesul de uh, monitorizare uh, a cheltuielilor făcute cu fondurile europene. Așa cum ați spus de altfel, doamnă președintă, aceste fonduri se monitorizează nu doar la nivelul OLAF, ci și în țările noastre, de către organe la nivel înalt, organe de control, pentru că toți banii publici sunt supuși acelorași tipuri de evaluări. Toate aceste instituții raportează direct în fața comisiei noastre și Această evaluare nu este doar importantă, ci și recomandările care sunt făcute sunt esențiale, pentru că acestea ne justifică și implementarea acestor uh, recomandări. Ceea ce am observat noi în acest proces este că un număr mare de recomandări practic nu sunt implementate Și de aceea, pentru a modifica această situație, am înființat o subcomisie în cadrul comisiei noastre care se ocupă în mod specific cu procesul de implementare a recomandărilor făcute de către organele bugetare ale guvernului albanez. După modificarea legislativă, am uh, observat că au existat tensiuni suplimentare în ceea ce privește auditul de performanță bugetară, lucru care se aplică tuturor procedurilor pentru achiziții publice. În trecut, atenția noastră se centra doar pe problema eficienței costurilor, deci să avem uh, acces la oferta cea mai Uh, avantajoase economic și nu se acorda deloc atenție performanțelor uh, bugetare. Lucru pe care l-am modificat acum, uh, prin urmare se acordă mai mare importanță performanțelor rezultatelor bugetare, astfel încât banii să fie cheltuiți mai bine și mai înțelept, de exemplu pentru uh, infrastructuri care aduc beneficii contribuabililor. Acordăm o atenție deosebită la comisia noastră și audierilor publice pe care le organizăm sistematic cu toate ministerele competente. Acestea vin să raporteze în fața noastră, este o obligație pe care o au și uh, sunt uh, auditate și de către acest organ uh, suprem uh, organ care se centrează acum foarte mult pe monitorizarea uh, felului în care se implementează recomandările și au chiar competența de a duce în instanță acele cazuri care ar putea reprezenta o fraudă. Cât privește cooperarea regională, care este esențială pentru dezbaterea noastră de astăzi, pot să vă spun că Albania și multe dintre țările vecine își mențin angajamentul în vederea stabilirii unor uh, proiecte uh, de succes în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene și care în același timp să fie la înălțimea așteptărilor tuturor, deci să creeze piețele necesare pentru toți actorii care doresc să se implice. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și voi lua cuvântul din nou la următoarea parte a dezbaterii. Mulțumesc! Vă mulțumim frumos pentru cele spuse, doamna Filipovski, vă rog. Zahvaljujem. Složila bih se sa vama, predsjedavajući. Mulțumesc. Sunt absolut de acord uh, cu ce ați spus, doamnă președintă, și anume că utilizarea fondurilor europene trebuie să fie mai eficace și că avem nevoie de un dialog permanent între parlamentele naționale și comisia dumneavoastră. Mă gândesc în special la Comisia pentru Control Bugetar de aici. Aș vrea să precizez că în Serbia s-a adoptat uh, strategia de luptă împotriva uh, neregulilor și a fraudei în utilizarea fondurilor europene pentru perioada 2017-2021. Aceasta însoțită fiind de un plan de acțiune care a fost uh, adoptat de către guvern pe 26 octombrie 2017. În urma implementării acestui plan de acțiune, Serbia are acum uh, un uh, birou de audit al acestor fonduri care acoperă toate fondurile primite de Serbia în cadrul programului IPA, deci a instrumentului de preaderare. Acest birou de audit și-a întărit capacitățile Are acum o adevărată echipă de lucru uh, și s-a adoptat uh, și o strategie uh, a programelor IPA cu toate structurile necesare. Ce înseamnă mai precis aceasta? În anul 2017, Departamentul de luptă împotriva neregulilor și a fraudei în contextul fondurilor europene, a avut uh, patru verificări administrative, una făcută alături de OLAF și încă trei făcute alături de sectorul pentru gestiunea fondurilor europene care ține de Ministerul de Finanțe. Cu ocazia ultimei ședințe care a avut uh, loc pe 12 decembrie 2017 aici la Bruxelles, între reprezentanții sârbi și OLAF, am ajuns la un acord <coughs> pentru a îmbunătăți cooperarea noastră prin semnarea unui memorandum între Ministerul de Finanțe și OLAF memorandum care ar trebui să definească datele principale ale cooperării noastre prioritare. Mulțumesc! Vă mulțumim frumos, domnul Mimiti din Firom, Macedonia, vă rog. Господи, господи. Как это? thank you. I'm a gentleman, but it... Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitația de astăzi și aș vrea să-mi aduc și eu contribuția la dezbaterea de până acum. Nu sunt uh, de profesie economist, însă am să încerc să Uh, îmi aduc și eu contribuția pe cât posibil la tematica dezbătută astăzi. Cred că noi nu ne pricepem prea bine la utilizarea banilor europeni. Mă gândesc aici la Firom Macedonia și același lucru se întâmplă bănuiesc și cu alte state din Balcani. Însă nu vreau să vorbesc despre alții, vorbesc aici despre Macedonia. Cred că Până acum nu ne-am descurcat prea bine utilizând acești bani care sunt disponibili și uh, vorbim aici despre cooperare transfrontalieră, dar și despre alte fonduri europene. De altfel, uh, am făcut o treabă bună la nivelul cooperării transfrontaliere și când vom discuta mai pe larg uh, după aceea despre această temă, statisticile vor arăta clar că ne descurcăm destul de bine în acest domeniu. Ceea ce se spune aici de fiecare dată este că Parlamentul mm, n-ar avea aproape niciun rol sau foarte mic Și nu e vorba aici de un rol în ceea ce privește fondurile europene, dar nici măcar uh, nu avem un rol important în ceea ce privește bugetul național, deci bugetul propriu. Avem atât de multe agenții Avem mulți oameni aleși pentru aceste agenții, dar nu avem niciun fel de control asupra lor. Agențiile ne fac o simplă raportare anuală și cu asta basta. Nu avem putere de vot și nu avem uh, dreptul să spunem nimic agențiilor pe care noi, Parlamentul, le-am creat și uh, totul se desfășoară la nivelul uh, uh biroului de audit uh, statal. Deci nu putem face nimic aici. De aceea mă bucur foarte mult că faceți aceste pre presiuni și sunt absolut de acord cu ce spuneți, că parlamentele trebuie să aibă o putere de monitorizare, de control, nu doar asupra banilor europeni, ci și asupra banilor la nivel național, pentru că la momentul acesta nu avem controlul asupra lor. În ceea ce privește proasta utilizare a fondurilor europene, cred că ar trebui să fim foarte atenți pentru că am senzația, dar poate greșesc, am senzația că încetul cu încetul se creează un fel de rețea de persoane care uh, au tot felul de tertipuri pentru această utilizare frauduloasă a banilor europeni și, din păcate, chiar și persoane din statele membre, din păcate, spuneam, sunt implicate și nu știu dacă poate e mai ușor să obții bani în Balcanii uh, Occidentali decât în statele membre, dar chiar și dacă ar fi așa, cred că dumneavoastră și noi ar trebui să ținem cont de ceea ce se întâmplă și cum se creează aceste rețele frauduloase. Eu uh, știu foarte bine ce se întâmplă, dar nu am nicio soluție pentru a le pune capăt acestor probleme. Fie că vorbim de ambasadele care reprezintă statele europene sau de persoane care sunt în afara ambasadelor, dar cred că trebuie să vorbim cu sinceritate de, despre această problemă, să ne ocupăm de ea și, de altfel, una din ideile pe care le-ați propus este tocmai aceea ca parlamentele naționale să aibă o putere de control, de monitorizare asupra felului în care sunt gestionate fondurile europene și cele naționale. Mulțumesc! Mulțumesc, vom ține cont de acest lucru atunci când vom analiza situația pe diverse țări. A fost o intervenție foarte interesantă. Și acum, doamna Hadayuno din Kosovo și îmi pare rău pentru felul în care vă pronunț numele. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, și vă mulțumesc și eu pentru această invitație. Am urmărit îndeaproape toate elementele pe care le-ați prezentat astăzi și care au de-a face cu procedurile de control bugetar. În Kosovo am avut un oarecare avantaj în sensul că am uh, redactat o legislație care este aproape în întregime armonizată cu achiul comunitar. Toată legislația noastră este conformă cu achiul comunitar și în ceea ce privește bugetul, care se bazează pe legea privind responsabilitățile publice, bugetul este o parte a acestui proces. Noi avem un rol de jucat la nivelul Parlamentului, organizăm audieri și consultări cu toți beneficiarii bugetului statal, iar guvernul, pe de altă parte, trebuie să prezinte Parlamentului la fiecare trei luni un raport asupra felului în care s-au cheltuit banii din buget. Se prezintă și un raport anual care este dezbătut pe larg de către adunarea kosovară și care este uh, adoptat la final sau respins în cazul în care nu se respectă legislația. Încă de la început, Kosovo a înființat un birou național de audit, un organ absolut independent, definit așa prin Constituție, și complet operațional. Acest birou a fost întotdeauna independent în Kosovo și se ocupă de auditurile pentru toate instituțiile bugetare din statul nostru. Se auditează și Uh, organele publice uh, și asta este o schimbare destul de recentă. Ceea ce mi se pare că este de dreptul pozitiv este faptul că în 2009 am înființat o comisie specială care se ocupă doar de monitorizarea finanțelor publice. Este principala sa sarcină, anume aceea de a evalua rapoartele de audit, inclusiv uh, rapoartele de performanță și prezintă recomandări. Acestea din urmă sunt dezbătute la nivelul Parlamentului și se votează asupra lor. Această comisie ne-a permis uh, de altfel să avem un sistem de monitorizare mai bun al finanțelor publice în Kosovo. Comisia uh, pentru Buget și Finanțe a Parlamentului urmărește și monitorizează liniile bugetare, iar organul de monitorizare evaluează felul în care criteriile sunt uh, respectate sau nu în faza de implementare. Acest proces de monitorizare este unul destul de bun din punctul meu de vedere, dar nu putem uh, pretinde că același lucru se întâmplă și în ceea ce privește fondurile europene. Efecte nie byłyby mm, tak zadowalające. Jest, był i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 statelor membre. Și aș vrea să vă întreb. Dacă exista vreodată vreun raport în ceea ce privește misiunea EULEX, misiunea din Kosovo, și uh, care trebuia să monitorizeze felul în care se implementează statul de drept. Pentru că acesta să uh, nu sufere de pe urma influenței uh, politice sau politicului. Dacă ținem cont și de faptul că justiția a fost și ea controlată de misiunea EULOX, EULEX, Practic, rezultatul muncii făcute în Kosovo nu a fost unul foarte pozitiv, dacă ținem cont de impactul asupra societății kosovare. Și dacă ne gândim că EULEX uh, este cel care uh, monitorizează performanța și implementarea, am impresia, practic, că uh, EULEX nu a raportat niciodată despre felul în care sunt cheltuiți banii în Kosovo. Ceea ce am auzit aici a fost că noi doream să vedem dacă banii au ajuns la beneficiarii scontați și dacă acești bani s-au cheltuit așa cum trebuie și au dus la atingerea obiectivelor marcate. Menționez uh, aici și sistemul justiției, dar s-ar putea aplica și pentru alte domenii. Mulțumesc! Herzlichen Dank für die Information und Vă mulțumim, vă mulțumim pentru informații și, și pentru întrebări. Am muncit mult uh, în legătură cu EULEX în Comisia noastră parlamentară a fost uh, de trei ori în Kosovo în ultimii 15 ani. Odată am participat și eu la misiunea noastră acolo. Ne-am ocupat în mod intensiv de ULEX. Ceea ce spuneți dumneavoastră nu mă bucură deloc. În ceea ce privește eficiența EULEX, bineînțeles, noi ne-am confruntat cu uh, criticile care au fost aduse, am discutat cu uh, părțile interesate, am avut și un raport, am avut raportul EULEX care e adresat serviciului extern al Uniunii Europene, însă așteptăm din nou să ne parvină acest subiect. Vom discuta la una dintre uniunile de după vară, vom primi informații din partea Olex să ne spună în ce etapă au ajuns. E o misiune foarte mare și importantă și scumpă și pentru noi și pentru statele membre, cu mult personal implicat. Știm că la fața locului există greutăți mari legate de ULEX, și de aceea ținem cont de cele spuse și de dumneavoastră, ne vom ocupa de situație. Dacă aveți dumneavoastră informații, statistici în ceea ce privește eficiența, dacă aveți asemenea informații, atunci vă rugăm frumos să ni le transmiteți și nouă, de preferință în engleză. pentru că avem probleme cu limbi din afara Uniunii Europene. Ne vom mai ocupa de acest subiect. De doi ani nu ne-am mai ocupat de ULEX, într-adevăr, însă cu siguranță o vom face pe viitor. Vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră să trecem acum la a doua parte a reuniunii noastre, pentru că nu mai am intervenții în fața mea, însă le-aș da cuvântul celor doi raportori, domnul Clint și domnul Zeller, pentru a deschide următorul punct. Domnule Clint, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, doriți să interveniți? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știm că cooperarea regională este o condiție pentru o bună politică de vecinătate. Situația politică trebuie să fie stabilă și să rămână stabilă în situațiile din regiune și trebuie să existe și posibilități pentru a utiliza uh, posibilitățile economice. Pentru a ajunge la toate acestea e nevoie de o relație de încredere și e un lucru care nu se poate face prin intermediul măsurilor legislative. E un proces care se construiește într-un anumit interval de timp prin faptul că trebuie să vedem că există beneficii ale colaborării pentru toți participanții lucru valabil pentru regiunea Balcanilor Occidentali. Și aici în acest punct vreau să le mulțumesc reprezentanților Balcanilor Occidentali pentru cele spuse astăzi. Eu nu cunosc îndeaproape țările în cauză, de aceea e foarte important să auzim ceea ce aveți dumneavoastră de spus astăzi aici, astfel încât să uh, primim informații cu privire la ce se întâmplă în aceste state. Aceste state sunt pentru noi, pentru Uniunea Europeană, de o importanță deosebită. Sunt state care fac parte din Europa. Dacă ne uităm la uh, ce e în Parlamentul European din Strasburg, la, de la ultimul etaj, putem să vedem că Europa sau Uniunea Europeană uh, are de a face și cu această regiune, cu Balcanii Occidentali, state care până în momentul de față nu sunt state membre ale Uniunii Europene, însă pe termen mediu și pe termen lung sunt un obiectiv al uh, eforturilor de integrare. Acestea pot fi, aderarea la Uniunea Europeană poate fi obținută dacă faceți pas cu pas de a, o vă apropiați pas cu pas de Uniunea Europeană și dacă luptați pentru valorile pe care este construită Uniunea Europeană, nu doar bunăstarea, libertatea, ci și Uniunea Europeană este și un spațiu al, drept, al um, legii. De aceea este foarte important și în aceste state să se țină cont de aceste aspecte în eforturile pentru aderare. Cele șase inițiative pavilion ale ale Comisiei Europene au de-a face, printre altele, și cu aspectele legislative, inițiative pentru consolidarea statului de drept. și nici nu pot să vă spun cât de importante sunt astfel de inițiative pentru statul de drept. Există un studiu care are de-a face cu performanța și vizibilitatea proiect programelor de cooperare CBC în cadrul instrumentului de preaderare. Am făcut un asemenea studiu și o cercetare. Și aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Pero și domnului Ackerman pentru faptul că au făcut acest studiu. Îi mulțumesc și domnului Ciablischi din secretariatul CON și domnului Țeler pentru colaborarea foarte bună pe aceste documente. Aceste studii ne arată foarte clar unde ne aflăm. Bineînțeles că nu e întotdeauna foarte ușor să putem să evaluăm bine situația și gradul în care au fost îndeplinite anumite obiective. Însă este foarte important să știm unde ne aflăm. Studiul ne arată foarte clar, ne arată mijloacele financiare care au fost utilizate, uh, pentru așa numită perioadă de preaderare acestor state la Uniunea Europeană. Vedem că mijloacele au crescut de la perioadă la perioadă și știu că încă nu e și pe, nu e hotărât CFM-ul următor, dar ne gândim la o sumă de 14,5 miliarde de euro care să fie mobilizate. Uh, eu sunt optimist și cred că vom reuși să ne apropiem aceste state, să le apropiem de Uniunea Europeană. E un lucru foarte important, pentru că între timp aceste state au devenit și obiective pentru alți actori. Turcia este destul de activă acolo, Rusia e activă în această regiune și unii spun că chiar și chinezii au descoperit care e potențialul acestei regiuni și ar, și ar fi și interesați. Și atunci, bineînțeles că noi, Europa celor 28, în curând 27, ne dorim să apropiem pe aceștia cât mai repede de noi. Vă mulțumim. Am făcut o greșeală. Celălalt raportor este domnul Țeller, care va primi cuvântul acum. Îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu ceea ce spunea colegul nostru, domnul Clint. Țările din Balcanii Occidentali sunt țări în care cetățenii uh, privesc cu entuziasm ideea de a adera la Uniunea Europeană. În cazul unor putem vorbi chiar de o atitudine nerăbdătoare în ceea ce privește uh, procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, situația e așa cum e. La începutul reuniunii noastre, doamna președinte a explicat foarte bine cum stau lucrurile. Există criterii care trebuie respectate pentru a putea adera la Uniunea Europeană, așa numitele criterii de la Copenhaga. în 1995 au fost confirmate de Consiliul European, există în primul rând un criteriu fundamental și anume cel al stabilității instituțiilor. Deci trebuie garantată o ordine democratică și statul de drept, protejarea minorităților, respectarea drepturilor omului. În al doilea rând, posibilitatea de a crea o economie de piață viabilă, mizând pe forțele de piață din Uniunea Europeană. În al treilea rând, uh, capacitatea de a respecta angajamentele de aderare, printre care capacitatea de a subscrie um, dreptul european de proprietate. Există o serie de norme, reguli și strategii comune, cum ar fi obiectivele care vizează Uniunea politică sau crearea unei uniuni uh, economice și monetare. Și al treilea rând, aceste norme și criterii au o importanță crucială și E drept că pentru unele state candidate și chiar și pentru unele state membre, respectarea acestor criterii nu se face totdeauna la cel mai bun nivel. Acum, în ceea ce privește țările candidate, stabilitatea democratică importantă, doar ce garantează statul de drept, trebuie protejate minoritățile și acestea sunt printre prioritățile esențiale. Procesul de aderare prevede uh, întocmirea unor rapoarte anuale de către Comisia Europeană care sunt uh, ocazia de a evalua recurgerea abuzivă la resursele naturale, cu alte cuvinte, corupția. Ne interesează mai ales Uh, ce măsuri sunt luate pentru a combate corupția și ce măsuri se iau pentru ca banii contribuabilor să nu fie deturnați după ce au fost uh, puși la dispoziție prin asistența pentru aderare sau um, pentru vecinătate. Și de asemenea vrem să ne asigurăm că acești bani nu sunt folosiți pentru îmbogățirea personală a anumitor indivizi. Însă, din păcate, da, e drept că s-au înregistrat progrese, însă rămân, din păcate, încă multe lucruri de făcut în acest domeniu al combaterii corupției. Am avut deja ocazia să vă spun că trebuie că punem un accent uh, deosebit pe cooperarea transfrontalieră. De altfel și titlul uh, ședinței uh, părții, părții a doua din această ședință. Spuneam că îi înțeleg pe tinerii din aceste țări care sunt nerăbdători cu privire la aderare, însă există niște norme și criterii care trebuie aplicate. Uh, deci această apropiere de Uniunea Europeană trebuie să treacă printr-o consolidare a cooperării și pentru asta există fonduri europene care au permis îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în domeniul uh, coeziunii pentru a consolida cooperarea pe bază juridică între regiunile externe ale Uniunii Europene. Deci ne-am dotat cu noi instrumente juridice și astfel eu vă rog să ne implicăm pe această cale. Deci nu e vorba neapărat de fiecare dată să fim interesați de procesul politic de aderare, chiar dacă uneori am luat-o pe această cale, însă dacă suntem foarte optimiști, avem data de 2025 pentru aderarea anumitor țări candidate la Uniunea Europeană. Însă nu știm dacă va fi 2025 înainte sau după 2025. E, această dată e o mare necunoscută, însă de acum până atunci trebuie să profitați de toate posibilitățile pentru a vă consolida cooperarea transfrontalieră. Domnul Clinț a vorbit de faptul că există mai mulți actori pe teren în statele candidate. Există și alte țări care vor să atragă uh, țările din Balcanii Occidentali în sfera lor de influență. De aceea Uniunea Europeană trebuie să găsească cea mai bună cale pentru a apropia aceste țări de Uniunea Europeană. Acum ne întrebăm dacă acest parcurs către aderare care e atât de dificil trebuie menținut sau trebuie făcut ceva pentru a accelera acest parcurs. Mulțumesc! Thank you. Ackerman. Ar trebui să fie și o prezentare. Nu e chiar un studiu. E o notă informativă, un exercițiu puțin diferit de un studiu. So, um, yes, the objectives of the uh, briefing are to uh, consider. E vorba de eficiența și vizibilitatea fondurilor europene în Balcanii Occidentali, cu un accent pus mai ales pe cooperarea transfrontalieră. Nu e o evaluare, trebuie să spun, nici o critică asupra performanței. Se fac încă studii, sunt revizuite noi documente pe care le-am primit de la Deginier și de la alte surse. Așa cum am menționat la început, e mai degrabă o notă informativă cu buget limitat și cu domeniu de aplicare limitat. Deci s-au studiat uh, o serie de actori strategici și parteneri dar limitat. A fost vorba de delegații, de engineers, dar și câteva autorități de gestiune din statele membre unde existau programe de cooperare uh, transfrontalieră sau interreg. E vorba de raportul de valoare, orientări, vizibilitate și așa mai departe. O să trec în revistă finanțarea, pe scurt. În total, pentru prima rundă, IPAD 2007-2013, s-a alocat un total de 11,5 miliarde de euro, inclusiv pentru Turcia. Pentru cea de-a doua turnă, rundă, alocarea e de 11,7 miliarde euro, incluzându-se Turcia. Și programele naționale reprezintă majoritatea din uh, această alocare, cam 70%. În ceea ce privește Balcanii Occidentali, aici programele naționale reprezintă cam uh, o alocare de 4 miliarde de euro. Programele regionale, inclusiv Turcia, reprezintă mm, 3 miliarde de euro. Iar în mod specific, cooperarea transfrontalieră între țările IPA din Balcanii Occidentali, aici avem în jur de 83,3 milioane de euro. Ca să facem o comparație după IPA 1, de la suprafață se pare că Uneori cooperarea transfrontalieră a, crescut, a scăzut, deoarece la IPA 1 era 97 de milioane de euro. Însă aici au fost incluse și programe care implicau Croația. Deci dacă scădem aceste 33 de milioane, avem IPA 2 care cu 83,3 milioane ar fi trebuit să se compare cu 64 de milioane la IPA 1, deci fără Croația. cooperare între țările din Balcanii Occidentali. Ce priorități de ce turismul, moștenirea culturală și naturală, protecția mediului, ocupare și incluziune socială. E important să recunoaștem că au existat evoluții semnificative de la IPA 1 la IPA 2. Mai ales um, faptul că acum se pune mult mai mult accentul pe rezultate. Comisia a elaborat mai multe orientări specifice uh, cu privire la monitorizarea și evaluarea cooperării transfrontaliere. Există de asemenea o aliniere, o armonizare mai apropiată între IPA și mm, programele naționale și politicile naționale în etapa de programare. Acum există mm, o abordare sectorială pentru a înțelege mai bine cum anume acest sprijin mm, duce la schimbare. Și în ceea ce privește vizibilitatea, e clar că se pune mult mai mult accentul pe conștientizare, pe sensibilizare. Mă refer aici la documentare, la orientări, la discuțiile cu părțile implicate cu care am vorbit la genier, dar și uh, delegațiile din uh, Balcanii Occidentali. Deci principalele modificări în legătură cu care ni s-a spus că au dus la modificarea situației în cooperarea transfrontalieră se referă la simplificarea gestiunii. Și anume, să există o singură autoritate de gestionare pentru un program de cooperare transfrontalieră și parteneri din țările vecine uh, pot să înainteze o singură solicitare comună, deci nu mai trebuie să se facă de mai multe ori aceleași uh, uh, demersuri în țările partenere relevante. În contextul unei prezentări atât de scurse, e greu să trecem în revistă toate evoluțiile, însă deocamdată de câte am înțeles noi, acestea sunt principalele evoluții pozitive din punctul de vedere al părților implicate. Cred că ar fi important de asemenea să ne dăm seama la ce ne referim când vorbim de eficiență. Deci că, în ce măsură programele produc rezultate, duc la rezultate, dau rezultate. Aici avem regulamentul 236 din 2014. Acolo sunt definite rezultatele ca fiind, ca fiind uh, un rezultat, un impact sau ceea ce se obține. Rezultatele înseamnă niște modificări durabile în ceea ce privește comportamentul și grupul țintă sunt instituțiile output în engleză. E cumva sinonim cu outcome în engleză. Însă, dacă nu ai un outcome, deci nu știi exact care e amploarea acestui rezultat, output în engleză. Deci noi ne concentrăm pe rezultatele durabile aici. Și cred că e important să subliniem acest punct. Deoarece în diferite documente se, se vorbește despre fructul, se vorbește despre rezultate, impact și așa mai departe. Deci e important să avem o definiție sistematică a tuturor acestor, acestor puncte, însă rezultatele sunt ceea ce contează. Acum trecem la plus valoarea um, finanțării cooperării transfrontaliere. Deci să ne gândim la eficiența finanțării în general în contextul acestei, uh, acestei uh, informări de astăzi. cooperarea transfrontalieră și plus valoarea adusă de finanțarea cooperării transfrontaliere. Se oferă finanțare pentru regiunile marginale care au un acces mai dificil la fonduri. Se umplu astfel lacune în sectoare neglijate și regiuni neglijate. Și din câte înțelegem, noi nu Există aici o dublare a finanțării, deoarece, în general, programele naționale se concentrează pe dezvoltarea capacităților instituțiilor și sistemelor naționale. Se concentrează pe obiective soft, cum ar fi bune relații de vecinătate, ceva ce e, bineînțeles, greu de măsurat. Și, de asemenea, sunt accesive, accesibile partenerilor cu o capacitate mai scăzută, cum ar fi autoritățile locale, dar și ONG-urile, din regiunile respective. Ni s-a spus că IPA 1 chiar a dus la sporirea capacității acestor grupuri de a gestiona finanțarea europeană. De asemenea, vorbim de flexibilitate și proiectele chiar sunt uh, adaptate la nevoile locale. Sunt uh, proiecte care apar mm, la nivel de comunitate, deci uh, însă lipsesc totuși legăturile cu politicile naționale dincolo de stadiul de programare și asta totuși limitează plus valoarea cooperării transfrontaliere. Însă, per ansamblu, feedback-ul e că plus valoarea e foarte puternică și că e o completare la alte forme de finanțare europeană. Acum să ajungem la rezultatele tangibile și de durată ale cooperării transfrontaliere și acestei finanțări, de modul în care grupurile interacționează între ele. Reconcilierea și uh, reclădirea încrederii. Aici am ajutat la depășirea și ajutăm în continuare să se depășească diviziunile și tensiunile istorice. De asemenea, există o cooperare internațională sporită între administrațiile publice la nivel național și local. Prima rundă IPA 2007-2013 a dus la oaltă părți implicate care în mod obișnuit nu ar colabora. Și asta a dus la o înțelegere comună și la un angajament în aceste zone de frontieră. Pentru chestiuni comune, cum ar fi uh, mediul înconjurător sau probleme legate de canalizare, de moștenirea culturală. Însă, evaluarea acoperării transfrontaliere, care a acoperit tipa 1, a evidențiat foarte clar că au existat puține informații materiale, substanțiale în legătură cu rezultatele și asta a fost și experiența noastră. Erau multe exemple anecdotice de lucruri care s-au modificat, însă nu era ceva care să fie înregistrat sau analizat în mod sistematic. nu știu, parcă sunt niște bune practici, niște exemple care se amplifică și se extrapolează. Dar asta nu-ți dă neapărat o imagine de ansamblu completă. N-aș spune că nu s-au obținut o beneficii, însă totuși nu există o imagine de ansamblu. În ceea ce este IPA 2, e la începuturile implementării, deci nu putem spune prea multe despre rezultate, ce se schimbă. Acum se pune mai mult accentul pe monitorizare și pe evaluarea rezultatelor. Vom avea o analiză mult mai bună în practică la IPA 2, la cooperarea transfrontalieră. Să și aici am avut aceeași plângere ca și la prima evaluare a IPA 1. nu există suficiente informații în legătură cu rezultatele de durată. Deci ce s-a schimbat? Uh, and just going on to uh, visibility. Voi trece acum la vizibilitate. Including uh, council conclusions from 2015. Uh... Avem concluziile Consiliului din 2015 uh, în care se spune că trebuie îmbunătățită comunicarea și uh, conștientizarea în legătură cu uh, Uh, finanțarea mm, și Uniunea Europeană în țările aflate în procesul de aderare. Avem de asemenea un program de informații și comunicare în 10 pagini care se referă la anii 2015 și 2016 și care va continua până în 2020. Aici se menționează sporirea conștientizării și a nivelului de înțelegere, însă se concentrează mai ales pe activități de comunicare și activități de viz- sporire a vizibilității. Sunt menționate sondaje, studii, dar de fapt nu prea multe. De asemenea, am fost informați că din partea Comisiei există și o strategie de mm, confidențială în legătură cu care nu putem uh, oferi informație. Am făcut aluzie la asta. Deginier menționat de asemenea faptul că există un serviciu, o comunicare a SAE, un task force de la SAE pe comunicare. Au trei membri în această echipă, în curând vor fi patru. Uh, și care se coordonează foarte bine cu DigiNear. Am analizat de asemenea cerințele de comunicare și vizibilitate pentru partenerii de implementare. Și aici vă pot spune că tot ce avem aici la vizibilitate și comunicare, nu neapărat în legătură cu îmbunătățirea conștientizării și a nivelului de înțelegere. Orientările sugerează cumva că modalitatea de evalua eficiența vizibilității și activităților de vizibilitate și comunicare este să se oferă dovezi a acestor activități pentru a spori vizibilitatea. Însă, de fapt, nu așa afli cât de eficiente. Se spune doar că activitățile respective au fost făcute, dar nu ca au nu ceva. continui mai concret la, pentru a vă spune ce s-a întâmplat cu vizibilitatea în finanțarea cooperării transfrontaliere. Există multe activități pentru a spori vizibilitatea, nu se pune suficient accentul pe asta. După cum menționam, există mai multe orientări. Se consideră că s-a îmbunătățit mult comparativ cu IPA 1 poate că avem o abordare mai inovativă. De exemplu, organizarea de mese rotunde cu beneficiarii din uh, regiunile de frontieră îndepărtate care discută la oaltă experiențele lor cu decidenții centrali. Asta mi se pare de pildă o abordare interesantă pentru a învăța, dar uh, și o bună modalitate de a spori vizibilitatea. Există și alte exemple de acest fel. Ni s-a spus că pentru comisie vizibilitatea e bună, deci așa consideră ei, în funcție de niște indicatori, cum ar fi numărul de solicitări pentru granturi Da, oamenii aplică pentru granturi, însă asta nu-ți spune care e nivelul de vizibilitate în rândul publicului larg și nu-ți spune și care e nivelul de percepție în rândul publicului. Și cât de mult înțeleg cum funcționează funcționarea, ă, finanțarea de la UE sau Uniunea în sine. S-au făcut studii sistematice limitate în ceea ce vește conștientizarea publicului și modul de înțelegere a finanțării eh, cooperării transfrontaliere și am cerut să ne dea exemple de sondaj, de studii. Mi s-a spus că asta se face în toate țările, însă cred că doar într-una din țările cu care am discutat, delegația ne-a putut da un exemplu concret de sondaj sau studiu care se concentra în mod specific pe finanțarea în domeniul cooperării transfrontaliere. Nu susțin astfel că așa ceva nu s-a făcut, însă pur și simplu cei care am vorbit noi habar nu aveau că s-a făcut sau nu așa ceva. E ceva oricum foarte greu de înțeles. E greu să înțelegi cât de uh, eficiente sunt vizibilitatea, ceea ce privește conștientizarea. Uh, și informarea oamenilor. Poate că uneori oamenii au și o înțelegere greșită. De asemenea, ne întrebam dacă aceste activități de vizibilitate despre care ni s-a vorbit, dacă efectul acestor era concentrat mai ales în uh, aceste regiuni transfrontaliere sau nu. Noi am sugerat că e important ca întreaga populație să fie ținută la curent, să știe ce se întâmplă. Însă din informațiile și discuțiile pe care le-am avut, nu se desprins clar dacă așa ceva se întâmplă sau nu. După cum menționam înainte, evaluarea la IPA 1 s-a referit de... să nu a ținut cont de o evaluare a rezultatelor. Pentru noi asta e o șansă ratată de a conștientiza opinia publicu, publică. E un bun argument să arăți ce s-a schimbat exact. E mai bine să vii cu ceva concret, să arăți ceva concret, în loc să povestești o felul de anecdote din partea celor care fac parte din sistem. Poate că e mai puternic acest argument decât să tot repeți În concluzie, există nevoie de a îmbunătăți evaluarea rezultatelor și a impactului. Impactul e ceva greu de evaluat. Toate instituțiile au greutăți în această privință. Trebuie evaluate rezultatele, după cum spuneam, și există dovezi din partea Comisiei că lucrurile se îndreaptă în direcția cea bună. Știu că din partea Comisiei se lansează o licitație pentru monitorizarea și evaluarea regiunilor țărilor din uh, procesul de aderare. Se pare că e nevoie de o analiză, o evaluare mai sistematică, să vedem ce anume se schimbă în modul în care oamenii se relaționează între ei, în care se percep între ei, în modul în care funcționează instituțiile. Și asta se aplică nu doar cooperării transfrontaliere, ci în general finanțării IPA. Dar cred că ar trebui să ne bizim mai mult pe dovezile anecdotice, după cum spuneam, care poate că oglindesc într-o măsură mai mică sau mai mare experiența populației în general sau a modului în care percep oamenii finanțarea europeană. Dar trebuie să punem accentul pe învățare, mai degrabă aș zice eu. În evaluările trecute ne concentram mai mult pe răspundere, pe accountability, deci pe faptul că îi trebuia să fii văzut că face valori, dar de fapt nu te asigurai că ai învățat ceva din ce s-a întâmplat sau că au învățat alții ceva. Eu ar sugera că să tragi la socoteală pe cineva fără ca asta să fi învățat nu e decât un exercițiu limitat. Deci doar dacă spui că au fost formați nu știu câți oameni și că au, au avut loc atâtea activități, nu înseamnă nimic. De fapt, nu pot spune ce s-a schimbat concret. Deci trebuie să se facă o analizare mai sistematică a conștientizării publicului și a modului în care opinia înțelege ce se întâmple. În ceea ce privește procedurile și simplificarea acestora, din câte ni s-a spus, ar fi bine să se simplifice și mai mult procedurile administrative pentru cei care primesc granturi în limitele diferitelor reguli și regulamente, bineînțeles. Și aș sublinia că există multe dovezi care arată că, din fericire, Comisia se îndreaptă în direcția cea bună, însă nu putem ști exact uh, ce se va întâmpla până la urmă, deoarece, așa cum spuneam eu, IPA e la început, e în prima etapă de punere în practică. Și în această, în această etapă nu ne putem aștepta la multe rezultate. Însă, după cum spuneam, e un exercițiu în curs. Lucrurile s-ar putea să se mai schimbe puțin. Mulțumesc! Generaldirektion NIR. În partea DG NIR, coordonare IPA, Andrelis, vă rog. Uh, thank you very much, uh, very much Mrs. Chair and uh, <clears throat> dear members of uh, Parliament. First, hello. Mulțumesc, doamnă președinte, Vreau să-mi cer uh, scuze din partea doamnei Calavera, care este director uh, pentru Balcanii Occidentali și care dorea să vină astăzi aici, dar din păcate din cauza agendei încărcate nu a putut veni și astăzi o reprezint. Foarte pe scurt, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru briefingurile uh, care mă ușurează viața pentru a face prezentarea mea și aș reveni un pic la diferența între programele pe țară și programele uh, multianuale sau multinaționale. Nu vreau să mă refer prea mult la programele pe țară, pentru că foarte mulți membri ai Parlamentului, beneficiarii IPA, cunosc foarte bine această situație și uh, programele uh, multi-țară probabil că sunt mai puțin cunoscute pentru că sunt gestionate în principal de aici, de la uh, Bruxelles. Programele pe țară reprezintă cam 75% din asistență, asistența oferită în funcție de nevoile țării în anumite sectoare de activitate care sunt identificate în documente strategice, Știți că avem un dialog strategic cu parlamentele pentru a vedea care este orientarea noastră pe următorii ani. Programele pe țară au o dimensiune foarte puternică de responsabilizare a țărilor. Cerem să uh, să pregătească pentru aceste uh, programe și să facă propuneri care să fie coerente cu sectoarele de activitate prioritare din documentele strategice și să se țină cont de uh, obiectivele principale, statul de drept, drepturi fundamentale, întărirea instituțiilor democratice, uh, reforme publice și dezvoltare economică și competitivitate. Programele multițară sunt uh, foarte importante în cadrul IPA, și dacă mi-aduc aminte, uh, în uh, ultimul val de extindere, aproape că nu existau astfel de programe, acum ele sunt în proporție de 25% din cauza uh, cooperării transfrontaliere și regionare care s-a întărit în ultima perioadă. Programele sunt concepute pentru a completa programele pe țară și domeniile de intervenție sunt acolo unde este o nevoie de interacțiune sau de a rezolva probleme transfrontaliere sau să se stabilească proceduri armonizate sau de facilitare a exporturilor transfrontaliere prin facilitarea infrastructurilor regionale. Deci trebuie să existe o coerență între cele două tipuri de programe și pentru asta ne asigurăm că actorii sunt uh, implicați în uh, conceperea acestor programe. Avem uh, birouri de legătură care ne ajută foarte mult și care sunt asociate pentru programele multițară și programele pe țară. Avem patru domenii de intervenție în aceste programe multițară și am să trec în revistă foarte rapid toate acestea. În primul rând, susținerea orizontală pentru politici sectoriale și reforme. E pentru a face economii de scară și oferim uh, sfaturi diverselor uh, țări în funcție de uh, cooperarea pentru date statistice și așa mai departe, pentru a îmbunătăți formularea politicilor naționale. Aceste economii de scară se fac lucrând cu furnizorii de servicii și susținând, de exemplu, și activitatea organizațiilor internaționale, FMI, OCDE și așa mai departe. Ceea ce facem noi este să utilizăm aceste fonduri pentru o interacțiune orizontală, de exemplu, în cadrul uh, programului Erasmus+, pentru care cererea este foarte mare uh, și Uh, susținem societatea civilă, mass media, toate acestea la nivel central și după aceea delegațiile UE ne ajută la fața locului în legătura lor directă cu autoritățile naționale pentru a oferi susținere uh, în mod egal mass mediei și societății civile. În al doilea rând, susținerea uh, structurilor care sunt de foarte multe tipuri. În primul rând, pune practici, know-how care este partajat între diversele țări și aici este importantă cooperarea uh, regională, care este finanțată în special de programele IPA. Susținem, de exemplu, uh, școlile publice de administrație uh, publică, care ne asigură um, implementarea reformelor și un mai bun management, statul de drept, de exemplu, avem o rețea de procurori cu un schimb de informații foarte bun între diversi procurori pentru a urmări criminalitatea organizată sau traficul cu persoane sau alte cazuri de trafic în regiune, transport, mediu, facilitarea comerțului. Am susținut uh, uh, CEFTA uh, cooperarea în mai multe domenii în general și dacă după aceea aveți întrebări mai concrete, vă pot răspunde la ele. Deci există problema investițiilor la nivel regional. Țările se confruntă cu probleme foarte mari de interconectivitate între ele și costul investițiilor per capita este probabil mai mare în Balcanii Occidentali decât în estul Europei și tocmai de aceea e nevoie de o mai mare coordonare. Avem nevoie de investiții în proiecte țintite cu dimensiune regională pentru a conecta beneficiarii IPA în domeniul dezvoltării economice, competitivitate, standarde de mediu, etc. Avem și cadrul de investiții pentru uh, Balcanii Occidentali. Probabil că ați auzit de el. Este, în primul rând, o sursă de fonduri din bugetul european și o platformă importantă de coordonare a donatorilor. Aici uh, participă uh, instituții financiare internaționale precum BERD și altele, uh, bănci de dezvoltare naționale ale statelor membre și multe state membre care participă în această platformă pentru a strânge fonduri, granturi, pentru a pune la dispoziție mai multă expertiză și pentru a finanța proiecte de investiții avem proiecte de investiții și avem mai multe fonduri care susțin, de exemplu, investițiile în domeniul mediului sau de dezvoltarea mediului de afaceri, facilitatea pentru inovare și dezvoltarea companiilor, de asemenea proiecte pentru IMM-uri care au avut uh, foarte mare succes. Uh, Fondul European pentru Sud-Estul Europei, de exemplu, un fond de foarte mare succes, uh, care acum lucrează și în regiunea învecinată. Avem cooperare teritorială, în special programe transfrontaliere de cooperare, care promovează o relație bună de vecinătate între statele membre și țările din regiune și între aceste țări vecine între ele. Un comentariu general pentru toate aceste programe care asigură uh, relații de vecinătate uh, bună și care reflectă practic esența Uh, obiectivelor noastre prin toate programele pe care le-am menționat. E vorba de cooperare transfrontalieră, conectivitate, societate, societate civilă și multe altele. Am să dau și uh, câteva exemple care sunt importante pentru noi. De exemplu, uh, susținerea pentru perioade de tranziție în domeniul justiției, susținerea inițiativelor societății civile sau mecanismul pentru uh, curțile penale internaționale. Ne ocupăm și de persoanele strămutate intern. Um, avem uh, programe care oferă cazare pentru această, aceste persoane. Avem uh, programe de guvernanță economică pentru a susține reforme economice care sunt concepute cu ajutorul nostru și care sunt uh, implementate la nivel regional și, bineînțeles, avem și agenda pentru conectivitate, în cadrul căreia lucrăm prin mai multe programe, de exemplu rețeaua de transporturi, Secretariatul pentru Energie, care s-au transformat în adevărate tratate pe care le susținem. Uh, am susținut și investițiile, de altfel am uh, investit 700 uh, milioane de euro care au dus uh, la rezultate de finanțare de 2,4 uh, milioane de euro. Toate acestea trebuie văzute ca niște proiecte pilot. Am investit 83 de milioane de euro în această ultimă perioadă, 69 în perioada anterioară și e vorba de proiecte mici în general. Avem 9 proiecte transfrontaliere la care avem 1,2 milioane de euro anual deci este foarte dificil să avem o evaluare a impactului cu sume atât de mici. Însă ceea ce este important este să vedem uh, evaluările pe care le-am făcut până acum și aș menționa câteva rezultate. În primul rând, un răspuns foarte bun. Uh, majoritatea autorităților locale și societatea civilă au fost uh, implicate și au făcut pregătiri pentru aceste programe majoritatea autorităților locale au înființat departamente specializate tocmai pentru gestionarea acestor fonduri europene, pentru că consideră că este un, sunt un aspect esențial pentru ele. În ceea ce privește vizibilitatea, sunt singurele fonduri care sunt disponibile în regiune și care sunt gestionate de către organizații uh, la fața locului cu uh, uh, cu care cooperăm și fără de care uh, implementarea acestor programe n-ar fi posibilă. Important este să implicăm uh, persoanele respective, societatea civilă, organizațiile uh, non-guvernamentale și autoritățile locale care au început să lucreze împreună pe programe comune. Și aș putea da exemple în acest sens pentru că acoperim mai multe axe care sunt importante, pentru autoritățile locale, pentru comunitățile locale, uh, mediu, activități culturale și așa mai departe. De exemplu, avem o inițiativă uh, a uh, rețelei culturale care a implicat 39 de proiecte în ultimul an, 70 de milioane de euro cu multe inițiative și care a conștientizat societatea în legătură cu proiectele culturale. În iunie vom uh, publica și un raport cu astfel de exemple. O altă activitate cheie pe care am susținut-o prin Viarica, uh, un alt program CBC care ne ajută foarte mult, este vorba de o rută prin Balcanii Occidentali, din Croația, Bosnia-Herzegovina, Muntenegru până în Kosovo, este o rută foarte frumoasă pentru a explora frumusețile naturii și uh, frumusețile culturale din regiune. În concluzie, întrebarea care se pune este ce este mai eficient și ce ne aduce mai multă plus valoare, uh, programele pe țară sau multițară. Și cred că nu există un răspuns la această întrebare, pentru că obiectivele sunt diferite, dar complementare. Programele multițară au un impact foarte clar asupra cooperării regionale, iar programele pe țară susțin reforme profunde la nivel național. Programele multițară au mai mare flexibilitate și sunt mai rapide, pentru că implementarea și programarea se face de la Bruxelles, deci circuitul este mai scurt, iar programele naționale pe țară au cerințe diferite. E nevoie de o structură mult mai complexă la nivel local, atât pentru concepere, implementare, monitorizarea programelor, cât și uh, o nevoie de consens pentru construirea programelor, ceea ce îmi cere mai mult timp. Însă, esențial este să existe o complementaritate între cele două și o susținere din partea tuturor actorilor implicați, lucru pe care încercăm să-l facem la nivel tehnic și încercând să uh, facem o legătură clară între aceste programe și dialogul politic pe care îl avem cu aceste state la nivel național și regional. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Nu vă pot lăsa încă în pace. Această reuniune am făcut-o astăzi pentru a ști de ce există atât de puțină cooperare între statele din Balcanii Occidentale, de ce nu există un spațiu economic comun, de ce nu se fac lucruri care considerăm noi că ar fi foarte importante pentru state ele însele și ar putea genera creștere economice? Există bani disponibili pentru așa ceva. Dar ce credeți că ar putea, care credeți că ar putea să fie beneficiile, beneficiile co- cooperării transfrontaliere și în acest uh, sens? De ce există atât de puțin bani pentru cooperare? Cine e responsabil cu asta? Comisia nu crede că ar fi foarte bine să existe liberă circulație, un spațiu economic comun acolo. Acestea oare nu ar fi foarte importante pentru apropierea de Uniunea Europeană? Sunt aceleași lucruri care se regăsesc într-o mare Uniune și de aceea v-aș ruga să ne răspundeți la acest fapt. Yes, thank you very much for the question. On the CBC proper, little funding in the beginning because uh, basically... Într-adevăr, la început am avut uh, o finanțare mică pentru aceste programe și, așa cum s-a întâmplat uh, cu statele membre, aveam nevoie de autorități care să se ocupe în țările respective, aveam nevoie de secretariate comune care trebuiau pregătite și acest, uh, această etapă a început în IPA 1 și se extinde acum în IPA 2. Avem mai mulți bani acum, uh, avem 80 uh, de milioane de euro pentru Balcanii Occidentali și mult mai mult pentru țările IPA și țările vecine ale UE. În ceea ce privește comerțul din regiune, este o regiune în dezvoltare. Dumneavoastră ați menționat uh, zona de dezvoltare economică, deci există o agendă foarte clară. Avem un centru de cooperare regională care este susținut de comisie și care susține facilitarea comercială, mobilitatea persoanelor și tot felul de măsuri care să ușureze procedurile vamale, tranzitul și așa mai departe. Iată cu ce ne ocupăm parțial și un alt element pe care îl verificăm sunt reformele economice din aceste țări și felul în care ele se materializează la nivel local. Am văzut, de exemplu, Așa cum a început uh, procesul, am văzut că a crescut deja nivelul uh, comerțului intraregional și statisticile ne, ne arată că de la începutul procesului uh, comerțul intraregiune a crescut uh, foarte mult. Primul ministru sârb Spunea chiar ieri că uh, comerțul cu Bosnia-Herzegovina este mult mai important decât cel cu China sau cu Rusia sau cu cele două împreună și tocmai asta ne doream uh, noi pentru Europa. Mulțumesc! Din partea Parlamentului grec, doamnă Paladura, să aveți cuvântul. Ah, it's right. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să precizez în calitate de președinte al Comisiei Permanente pentru Afaceri Economice a Parlamentului Elen că tema dezbătută astăzi este esențială și poziția noastră este bine cunoscută și constantă. Noi suntem pentru uh, o cooperare transfrontalieră în ansamblul uh, regiunii Balcanilor Occidentali, incluzând aici programarea financiară și cooperarea pentru gestionarea fondurilor europene. Am avut ocazia să dezbatem această chestiune, în special în cadrul conferinței regionale la care am participat uh, noi, Parlamentul Elen, și de asemenea, în cadrul uh, inițiativei pentru Marea Regiune uh, Adriatică, uh, Marea Ionică și uh, regiunea pentru Marea Neagră. Am văzut că eficacitatea lucrărilor noastre a creat uh, un mediu propice pentru integrarea regională. Totuși, există în continuare obstacole și provocări care au dus la anumite întârzieri, uh, și care se datorează unor probleme de mai mare anvergură, cum uh, ar fi cele uh, cu care se confruntă în mod recurent uh, regiunea Balcanilor. În Balcani avem nevoie de proiecte de infrastructură destul de mari, de anvergură și cred că unele dintre ele au început deja. De exemplu, proiectul de modernizare a rețelei rutiere în zona Balcanilor și uh, legăturile cu Via Ignatia din Grecia. Mai sunt și alte chestiuni importante, dar ar trebui să știm uh, mai multe, să avem mai multe date la dispoziție, date pe care le vom primi probabil din partea comisiei. De exemplu, uh, să știm ce se întâmplă cu portalurile pentru uh, Turcia, pentru Firom, Macedonia sau uh, ce se întâmplă cu intrarea în Bulgaria și alte țări din regiune. E clar că uh, problemele existente ne vor ajuta să uh, ajungem la o dezvoltare rurală mai bună. Pentru Balcanii Occidentali e nevoie de o abordare specifică în domeniul coeziunii și al dezvoltării și uh, tocmai uh, acesta este sensul participării Greciei în astfel de proiecte. Dezvoltarea Balcanilor Occidentale a fost, de fapt, uh, în centrul dezbaterii organizate de guvernul nostru la Salonic în primăvara anului trecut. Summitul care s-a organizat între Bulgaria, Grecia și România, uh, la care a participat și primul ministru Elen, a fost unul foarte important și de altfel este pentru prima oară când Grecia a fost uh, invitată într-o astfel de organizație și de altfel a devenit membru într-o organizație esențială pentru Balcani. Este vorba de procesul de la Berlin. În ceea ce privește programarea europeană, aceasta este esențială pentru co-dezvoltare și mă gândesc aici la Serbia în special și la fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Este important să ne unim uh, eforturile pentru a atinge obiectivele de dezvoltare care vor duce la o îmbunătățire a vieții cetățenilor noștri și mai mult decât atât va uh, introduce niște obiective clare de dezvoltare care sunt absolut esențiale. Acesta se pare că este și uh, sensul acordului istoric uh, din uh, Prespes și care va avea un impact și asupra Albaniei. Acest acord va întări infrastructurile transfrontaliere din fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, Grecia este un punct uh, esențial, o placă turnantă din punctul de vedere al securității, cooperării și dezvoltării. Din păcate însă, în regiune, istoria este una destul de tristă. Primul război mondial a început în Balcani și nu putem uita uh, ce s-a întâmplat acolo cu naționalismul și populismul. Uniunea Europeană nu ar trebui să aibă o atitudine prea critică față de noua politică de întărire a Balcanilor. Ar trebui să vedem perspectiva globală, contextul istoric, pentru că e vorba de o regiune în care lucrurile se îmbunătățesc și care au nevoie de un pic de ajutor din afară. Fondurile de dezvoltare care au fost menționate aici de colegi, fonduri, de exemplu, pentru energie sau pentru guvernanța digitală, Uh, fonduri pentru infrastructură și așa mai departe, ar trebui să aibă consecințe directe la nivel regional și național. Ce se întâmplă, de exemplu, cu camerele de comerț și industrie? S-a prevăzut oare ca aceste camere de comerț să fie incluse în uh, această mișcare și ce se întâmplă, pe de altă parte, cu comunitățile locale și regionale. Acordul de la Prespes, Prespes care de altfel este un loc uh, minunat în regiunea noastră, unde s-a întâlnit uh, uh Alexis uh, Tsipras și primul ministrul Firom. Este un loc foarte frumos, după cum spuneam, însă care se confruntă cu probleme mari de mediu. am vorbit despre această strategie a lumii academice, a lumii științifice, a universităților, am vorbit despre inovare. Nu trebuie să vorbim doar despre probleme de migrație și refugiați, deci trebuie să încercăm să extindem un pic orizontul. Grecia de nord ar putea deveni un adevărat motor al prosperității și al dezvoltării dacă Uniunea Europeană nu o acuză prea mult de întârziere, dacă o ajută un pic uh, și dă dovadă de mai mult entuziasm. E adevărat că e bine ca persoanele să se cunoască între ele, însă asta nu este suficient și Uniunea Europeană nu ar trebui să acuze regiunile de anumite întârzieri, ar trebui să dea dovadă de mai multă înțelegere și entuziasm, pentru că altfel Um, vidul care va fi creat în Balcanii Occidental va fi repede ocupat de alte puteri. În cadrul procesului de la Berlin, Chiar ieri a avut loc uh, o întâlnire uh, pe această temă. Doamna Mogherini spunea că acordul între Grecia și uh, Firom reprezintă o sursă de inspirație pentru Europa, însă el ar trebui și susținut. Da, noi suntem aici în Comisia de Control Bugetar. În ceea ce privește lumea diplomatică, aici aspectele sunt altele. Uh, Domnul Peterle are cuvântul acum. Mulțumesc. Da, putem uh, uh, face declarații mai pozitive, o atitudine mai favorabilă și dumneavoastră și noi de altfel. Da, tocmai de aceea suntem aici. Domnul Peterle, vă rog. Voi vorbi în limba slovenă. Biu prăței angajiran în vădăjava zahod. Mulțumesc. Chiar recent mi-am luat un uh, angajament foarte clar uh, față de țările din Balcanii Occidentali. Și tocmai de aceea mă bucur de organizarea acestei întâlniri de astăzi și pentru a discuta despre IPA, unul din instrumentele cele mai uh, importante pentru implementarea perspectivei europene în țările din vecinătatea noastră. Aș vrea să fac câteva comentarii de principiu și de natură generală, fără să intru în detalii cred că n-ar trebui să vorbim despre costuri, ci ar trebui să ne gândim la investițiile în viitorul UE atunci când analizăm aceste fonduri. Ar trebui să fim conștienți de investițiile strategice făcute prin aceste fonduri și așa cum arăta antevorbitorul meu din Grecia, aceste aspecte sunt absolut esențiale. Dacă dorim să sporim încrederea și înțelegerea reciprocă, avem nevoie de transparență și rezultate concrete. Ambele sunt esențiale pentru implementarea perspectivei europene în țările din regiune. Acum, pentru a trece la uh, câteva detalii, aș vrea să salut aici faptul că într-una dintre prezentări se arăta că procedurile administrative ar trebui să fie simplificate. Sunt absolut de acord cu această afirmație și asta se aplică, bineînțeles, și statelor membre din Uniunea Europeană. Dacă vom reuși această simplificare administrativă, atunci, bineînțeles, aceasta va merge mână-mână cu creșterea transparenței. Pe de altă parte, nu vreau să am o atitudine prea pedagogică, dar aș spune totuși că țările din Balcanii Occidentali, țările candidat, nu negociază doar cu Bruxelles. Aceste state trebuie să convingă fiecare stat membru Uh, care ar putea avea o perspectivă destul de diferită asupra anumitor teme. Din experiența mea am văzut că toată lumea salută acele proiecte în care se pune accentul pe nevoia de cooperare între țări, în interiorul țărilor, între țări candidat și state membre. Rezultatele unei astfel de cooperări uh, sunt întotdeauna binevenite pentru că regiunea este bine cunoscută pentru conflictele și polarizarea din trecut și diversitățile sale. De aceea îmi doresc sincer ca toată lumea să-și poată aduce contribuția în acest sens pentru ca fondurile europene să uh, sporească perspectiva europeană. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Memedi mai dorește să intervină, vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc, domnule Ackerman, pentru prezentarea mm, strălucită, ar spune eu. Și țin de asemenea să-i mulțumesc domnului Peterle pentru cuvintele de încurajare pe care ni le adresat nouă țărilor din Balcanii Occidentali. Comentariul meu se va referi pe vizibilitatea rezultatelor. Și așa v a spus două lucruri. În primul rând, țin să spun că mă refer la țara mea, la propria mea țară. Și dacă e să ne gândim la acordul semnat de Republica Macedonia cu Bulgaria în legătură cu relații de vecinătate prietenoase și dacă putem atribui această semnare acordului cooperării transfrontaliere, atunci cred că, într-adevăr, am obținut multe la vizibilitate. Dacă putem atribui asta uh, și acordul istoric cu Grecia, deci dacă și asta se poate pune pe seama acopere transfrontaliere, atunci chiar că ar fi o treabă minunată. S-a menționat că 83 de milioane ca sumă, mm, ca dotare, nu e suficient. Nu, nu e suficient, dar dacă cooperarea transfrontalieră adus în proporție de 1% la acordul la care am ajuns cu Grecia și cu Bulgaria, e minunat. Gândiți-vă ce s-ar putea întâmpla dacă s-ar crește acea sumă ca și alte fonduri din IPA. Pe de altă parte, aș vrea să mai spun un lucru care mai îngrijorător. Pentru ca fondurile europene să fie vizibile în Balcanii Occidentali, pentru a vedea rezultate, rezultate de durată, cum spuneați dumneavoastră, indiferent ce înseamnă asta, noi și dumneavoastră trebuie să colaborăm foarte din greu și să muncim foarte din greu și foarte repid. De ce să o facem? Pentru că alte țări din estul Europei sau din Orientul apropiat acționează mai rapid decât Uniunea Europeană, acționează mai rapid decât acționăm noi și de la dezintegrarea Iugoslaviei, aceste țări uh, au uh, înregistrat mai multe succese decât am înregistrat noi sau ONG-urile care de peste 25 de ani uh, își oferă sprijinul în țara mea. Aceste ONG-uri care sunt finanțate uneori de țări din Est sau din Orientul Mijlociu, fie că e vorba de Rusia sau alte altă țară, deci vă pot spune cu mâna pe inimă că au mult mai mult succes în Balcanii Occidentali decât țările UE cu finanțarea lor. Deci fie că vorbim despre simplificare, fie că vor, da, acestor fonduri sau fie că vorbim despre altceva, trebuie să facem mari eforturi și să o facem foarte rapid pentru a contracara problemele legate de vizibilitatea fondurilor europene în țările din Balcanii occidentali. Sper că am, m-ați înțeles, ați înțeles ce am spus. Cum spunea și colegul din Grecia, chiar trebuie să acționăm foarte rapid. Și vă dau perfectă dreptate. Suntem nerăbdători în ceea ce privește o aderare cât mai curândă la Uniunea Europeană, indiferent de faptul că încă mai avem anumite criterii de îndeplinit. Dumneavoastră trebuie să ne împingeți mai mult acum, deoarece aproape am ajuns la țintă. Mulțumim. <clears throat> Domnul Martelianu din Croația. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. La 8 în seara asta e meciul. E foarte important, are o dimensiune politică, dar sportivă foarte importantă. vorbim de IPA, un instrument foarte important. De ce? În primul rând pentru a sensibiliza pe cetățeni legătură cu beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană și de aceea cred că acest program de cooperare regională ar trebui să se concentreze asupra cooperării între țările candidate și țările membre. Despre ce e vorba? Mici proiecte vorba de infrastructurile care duc la apariția proiectelor cele mai vizibile. Și aceste proiecte sunt vizibile mai ales la nivel uh, local. Când Croația era țară candidată, a avut un bun exemplu de cooperare mm, cu Slovenia. și a organizat o serie de proiecte în uh, regiunile transfrontaliere și astfel am aflat uh, mult mai multe despre modul de funcționare a Uniunii Europene și despre cum putem uh, spori transparența și combate corupția. <clears throat> Există o procedură foarte cunoscută și aceste proceduri foarte complicate ne-au permis să ne asigurăm că autoritățile locale pot uh, să-și facă treaba cu mai multă seriozitate, să îmbunătățească investițiile pentru a reduce corupția la nivel local mai ales. Deci când vorbim despre proiectele transregionale în Balcani, e importantă bună vecinătate, bunele relații de vecinătate. Deci trebuie să trecem peste trecutul nostru traumatic aceste proiecte concrete care pornesc de la bază către vârf, de care pornesc de la cetățeni și merg către vârfuri, ne vor permite să îmbunătățim nivelul de trai al cetățenilor. <coughs> cetățenii vor comunica după aceea cu uh, vecinilor pentru a avea mai bune relații. În al doilea rând, programul de asistență tehnică. Balcanii occidentali au uh, capacități uh, din uh, multe motive comparative. În primul rând, noi ne înțelegem foarte bine între noi, nu avem, nu suntem obligați să învățăm o limbă străină între noi pentru a pune pe picioare programe de înfrățire. Deci provenim din aceeași vecinătate, ne confruntăm cu aceleași probleme și cam și aceleași soluții la aceste probleme comune. Însă trebuie să știți că Croația nu poate să se ocupe întotdeauna ea de aceste programe. Bineînțeles, avem o experiență în ceea ce privește gestionarea programelor. Însă asta nu e neapărat bun pentru țările candidate. Ceea ce contează e ca cele mai bune programe să fie cele de asistență tehnică. Acelea sunt cele mai importante. Vă mulțumim foarte mult. Da, a fost foarte important să avem din partea dumneavoastră acest feedback. E clar că există întotdeauna dezavantaje și avantaje, dar e interesant de auzit ce ne spuneți. Și sunt de acord. Doamna Angelova din Bulgaria are cuvântul acum. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment care e foarte important și înainte de a începe, aș vrea să vă spun că din punctul meu de vedere o integrare economică de succes a regiunii Balcanilor Occidentale, deci în Uniunea Europeană, nu va fi posibilă decât dacă suntem mai bine conectați între noi. Investițiile în Balcanii Occidentali reprezintă o investiție în uh, Europa. Și aș prefera să-mi continui declarația în limba bulgară, dacă e posibil. Bulgaria, uh, Bulgaria високо цени своето участие в програмите за teritorial. Bulgaria prețuiește foarte mult participarea sa în programele de cooperare transfrontalieră. Uh, prin intermediul acestor programe putem elabora parteneriate stabile pe termen lung cu țările din Balcanii Occidentali și în cadrul acestor programe Bulgaria se concentrează mai ales asupra eforturilor um, necesare pentru a surmonta, pentru a depăși provocările comune și pentru a ajuta aceste țări să adere la Uniunea Europeană. Cooperarea teritorială e, din punctul nostru de vedere, unul din elementele principale pentru orice țară candidată la UE. Și trebuie să ne concentrăm pe interconectivitatea din regiune, care este primordială pentru integrarea țărilor din Balcanii Occidentali și pentru a avea o mai bună cooperare regională care să ne permită o liberă circulație a persoanelor, a bunurilor, precum și o îmbunătățire a situației mediului înconjurător. Colaborăm cu statele de regiune, inclusiv în cadrul altor mecanisme, căutăm permanent bune sinergii. Un exemplu e macro-strategia UE pentru regiunea Dunării. Principalul obiectiv al acestei macrostrategii fiind integrarea regiunii. Această macrostrategie include 14 țări, din care 3 țări din Balcanii Occidentali. Ce am învățat noi din procesul nostru de aderare? E bine, e importantă perioada de tranziție uh, dintre statutul de țară candidat până la statutul de uh, țară membră. Deci foarte important să se prevadă fondurile necesare pentru IPA, deci noul uh, CFM, și e important de asemenea să existe un program de sprijin financiar imediat după aderare. Asta pentru a garanta succesul aderării. Deci trebuie să se țină și să comunice mai bine în statele membre în legătură cu toate uh, provocările și aceste eforturi de comunicare le, le aparțin guvernelor țărilor din Balcanii Occidentali. Deci aceste guverne ar trebui să comunice mult mai bine față de populație, deci să facă eforturi pentru a spune clar care sunt obiectivele lor strategice de aderare. Și în ultimul rând, țin să subliniez că pentru a garanta o mai bună integrare teritorială și niște perspective mai bune pentru țările din Balcanii Occidentali, Există mai multe mecanisme și instrumente care ar putea contribui la o mai bună cooperare regională. În cadrul strategiei europene și în cadrul politicii de coeziune care are ca scop reducerea diferențelor dintre regiuni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! pentru vocea aceasta din cea mai tânără țară de aderare și acum din partea Serbiei are cuvântul. Doamna, reprezent. Mulțumesc. Mulțumesc. Voi încerca să fiu succintă, ca orice euro, ca orice parlamentar, mă scuzați. Aș vrea să vă spun cum anume ar trebui să încercăm să găsim răspunsul la întrebarea evidentă de astăzi. Și anume, care e valoarea banilor plătiți de contribuabili europeni în regiunea noastră? Merită să dați acei bani? <laughs> nu știu. Nu știu, când mă uit la controlul financiar, stabilit în Serbia, s-au făcut multe acolo. Văd că există instituții care se luptă proastei utilizarea banilor, există oameni care au o mare capacitate de a folosi fondurile europene, există de asemenea îmbunătățiri uh, în ceea ce privește abordarea generală strategică din Serbia, care se concentrează pe cooperarea regională și pe soluționarea unor uh, greutăți, unor probleme istorice foarte dificile, însă, totuși, se pune următoarea întrebare. De ce cooperăm atât de puțin între noi când există bani din partea Uniunii Europene pentru a face asta? De ce acei bani nu duc la mai multă cooperare? Eu trăiesc în regiune și îmi iubesc această regiune și cred că cu excepția răspunsului ușor, nu știu de ce se întâmplă, mai vine încă un răspuns sincer pe care l-am eu. Și anume, noi ezităm să ne uh, asumăm controlul destinului nostru. Ezităm să ne asumăm controlul regiunii. Încercăm tot să soluționăm problemele, fiecare în uh, o grada lui și sperăm ca Uniunea Europeană să fie acolo pentru a ne impune niște soluții deoarece noi cam uh, vă <laughs> mințim și vă spunem că sunteți mai frumoși și mai deștepți ca noi. Dar, de fapt, de ce nu vrem să ne asumăm controlul asupra regiunii noastre? E bine, există o listă întreagă de chestiuni, de probleme comune din regiune care sunt o glindire la întrebarea pusă atât de inteligent de dumneavoastră. De ce se cooperează atât de puțin când există atâtea fonduri la dispoziție din partea contribuabililor europeni pentru a îmbunătăți uh, cooperarea transfrontală, pentru a oferi asistență tehnică, pentru a ajuta oamenii personal, pentru a investi în infrastructuri, în școli, în structuri de sănătate, de îngrijire. Însă, cea a doua parte a răspunsului e că noi împreună nu am reușit să răspundem la următorul lucru. Deci dacă există într-adevăr instituții de control financiar, dacă este supraveghere și internă și din partea UE a fondurilor europene, de ce nu e ceva popular și vizibil? de ce poți avea în sondaj următorul răspuns. În Serbia, Rusia e percepută ca investind, însă Rusia nu investește niciun euro. Însă percepția oamenilor nu e echilibrată, nu e în concordanță cu banii uh, care sunt stabiliți aici sau care sunt bine gestionați și bine cheltuiți. Și nu vorbesc despre um, o folosire greșită a fondurilor. Asta e altceva, asta se întâmplă. Știm că se întâmplă. Deci îngrijorarea mea e următoarea. De ce nu suntem suficient de curajoși să ne asumăm controlul a ceea ce se întâmplă în regiunea noastră? De ce avem nevoie tot timpul de intermediari, de moderatori la reuniunile noastre? Fie că e S.A.E. fie că sunt partenerii din Uniunea Europeană care vor să-și împărtășească cunoștințele cu noi, care vor să ne ajute și deci, pe, pentru a ne salva din timpul necesar pregătirii. Eu niciodată nu voi înceta să cred în valoarea și în frumusețea idealurilor europene și mi-aș dori să-și reamintească acest lucru cât mai mulți cetățeni europeni. Trebuie să împărtășim această idee. E un proiect de pace, iar noi, în regiunea noastră, suntem succesul dumneavoastră nu s-ar fi întâmplat fără implicarea dumneavoastră, fără această idee europeană, așa cum am visat noi la ea și așa cum am visat la ea uh, fundatorii Uniunii Europene la jumătatea secolului 20. Și e ceva care e clar în amintirea oamenilor. Însă, din păcate, în statele membre cam s-a pierdut această conștientizare. Și aici văd eu legătura cu finanțarea care intră în regiune. Finanțare care trebuie cheltuită cât mai bine pentru a avea impactul cel mai valoros cu putință. Iar dumneavoastră, statele membre UE și noi care încercăm să ne îmbunătățim pentru a deveni la un moment dat membri ai UE, pentru ca noi să putem să spunem, iată, am ajuns la asta pentru că dumneavoastră din banii voștri ai contribuabilor ne-ați dat asta și iată ce rezultate s-au obținut în regiunea noastră. Însă nu, e vorba de bani. Și asta țin eu să vă împărtășesc astăzi aici, cu speranța ca această regiune să plătească înapoi Uniunii Europene pentru tot binele pe care ni l-ați făcut. E rândul nostru acum să dovedim că a meritat să investiți bani în noi, că meritați să aveți încredere în noi și că meritați să investim împreună în viitorul nostru comun, indiferent când se va materializa acel viitor în comun, dar știu că la un moment dat va veni. Mulțumesc! Vielen Dank. Ich möchte, ich habe noch eine Wort. Vă mulțumesc, mai am încă o intervenție, după care aș dori să dau cuvântul reprezentanței DG Regio. Principii noștri, interpreții noștri sunt în principiu în grevă, așa că la 18.30 ne vor părăsi fix. De aceea vreau să vă întreb câți dintre dumneavoastră înțeleg limba engleză sau cine nu înțelege limba engleză dintre invitații noștri din uh, Balcanii Occidentali. Cine nu înțelege engleză? Înțelege toată lumea limba engleză? Perfect, pentru că atunci vom continua în limba engleză. Și acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Vucic din Muntenegru. You can still speak in your language, but after Acum încă puteți folosi limba dumneavoastră, însă doar până la 18.30, după care nu mai. Riječi. Ne moram posebno da predstavljam Mulțumesc. Nu trebuie să prezint statul din care vin. Însă, cred că prietenii din țările învecinate și din alte state care sunt reprezentate astăzi aici vor ști că Muntenegru este totuși cumva un stat diferit în această regiune a Balcanilor Occidentali. Am avut specificități și când făceam parte din vechile state, specificități care ne duc la faptul că suntem în funcție de cifre, cel mai mic stat din Balcanii Occidentali. Avem 620.000 de cetățeni, conform ultimului recensământ. Între timp s-ar putea această cifră să fi scăzut și mai mult. Așa că pornim cu anumite impedimente în domeniile pe care ne le dorim și în integrarea în Uniunea Europeană. Suntem membri NATO în um, dorim să fim membri NATO. Anumite capitole au fost deschise, unele sunt închise, unele acum ne așteaptă. Noi am fost primul stat care a început cu capitolele 23 și 24. Pe lângă aceste specificități, mai există și altele legate de colaborarea transfrontalieră. Vecinii noștri nu sunt state UE, cu excepția Croației. Și Italia dar de Italia ne, despărțe, ne desparte Marea Adriatică. Așa că nici amplasamentul nostru geografic nu ne oferă niște beneficii importante. Faptul că putem să avem o colaborare cu un stat membru al Uniunii Europene e unul important. observăm că există o amânare, o întârziere a progreselor noastre, care ne întristează. S-a vorbit astăzi despre diferite fonduri pe care le-am utilizat și noi. Cât de de succes au fost acestea și utilizarea lor rămâne de văzut. Și anume când vom reuși să ne să ne obținem obiectivul și anume să devenim membri ai Uniunii Europene. Există aceleași condiții pentru toate statele din Balcanii Occidentali. Eu cred că nu e bună această abordare cu aceleași reguli, tocmai pentru că există specificități pentru fiecare dintre state. O comparație între Serbia și Muntenegru e imposibilă. Serbia, în primul rând, e de 10 ori mai mare decât Muntenegru. Același lucru și față de Bosnia ar însemna un factor de 3 aici. Anumite domenii din Uniunea Europeană, de exemplu, Uniunea Energetică, ne întrebăm dacă e așa ceva posibil în Balcanii Occidentali. Muntenegrul a fost singurul stat care a îndeplinit condițiile pentru Uniunea Energetică. Capitele 20, capitolele 23 și 24 care mai trebuie închise. Oricum, ne-am gândit la ele, observăm că acestea nu sunt atât de hotărătoare până la urmă. Odată ce vor fi închise, nu putem să spunem că totul s-a făcut. Există acel capitol faimos legat de corupție, criminalitate organizată și așa mai departe. Dacă luăm oricare dintre componente și ținem cont de faptul că suntem cel mai mic stat, uh, Putem analiza toate acestea, însă în continuare nu avem o bună privire de ansamblu când e vorba de noi. Apoi capitolul de protecția climei. Nu putem face nimic fără mijloacele de care e nevoie, mijloace pe care noi nu le avem. Majoritatea statelor din Balcanii Occidentali au un deficit comercial Iar noi suntem mult în urma cotei de îndatorare. Faimoasele 16% din uh, tratatul de la Maastricht. Și suntem singurul stat care utilizează euro în regiune. Însă, noi nu suntem o putere monetară. dacă ar trebui să avem o putere militară, o putere poliționească. și totul eșuează, nu doar noi suntem responsabili, pentru că foarte multe depind în continuare de Uniunea Europeană, de cei care sunt puternici din punct de vedere financiar, care sunt puternici din punct de vedere militar și polițienesc. Am încercat să vă transmit ideea că ar trebui să se facă diferențe între statele dintre Balcanii Occidentali și este foarte clar că cu toții ne dorim să devenim parte a Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult, vă mai spun încă o dată că ar fi foarte bine dacă ar exista o cooperare crescută între aceste state cu noi. Astfel am avea și noi sentimentul că într-adevăr, putem vorbi de un model de succes de aderare. Și trebuie să deveniți un model important și după aderare. Dar nu se vor rezolva astfel toate problemele și vă, spune, vă pot spune acest lucru de pe acum. Doamnă Poholova, vă voi da cuvântul acum să ne spuneți câte ceva despre proiecte, vizibilitate, cooperare. Vă rog. Okay, good afternoon, uh, Mrs. Gressler. Bună ziua, bună ziua, doamnă Gresle, stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai parlamentelor din statele membre și beneficiari ai IPA. Mi s-a cerut să vă spun astăzi câte ceva despre vizibilitatea și eficiența instrumentului pentru preaderare IPA și cooperare transfrontalieră cu statele membre. Am auzit până acum foarte multe despre cooperarea din Balcanii Occidentale între statele ca atare. Așa că eu doar voi clarifica faptul că există două tipuri de programe, de fapt unele IPA-IPA între statele ca atare și celelalte care se află între beneficiarii IPA și statele membre. Aceste programe sunt sub DG Regio și politică urbană. Ei se ocupă de ele. Mi s-a cerut să vorbesc despre vizibilitate, eficacitate și a existat și o întrebare legată de cooperarea cu Turcia. Permiteți-mi să încep prin a vă oferi niște elemente de context pentru această colaborare transfrontalieră cu statele membre. Vă reamintesc obiectivul principal al programelor. Într-adevăr, aceste programe uh, acoperă sau își aduc contribuții atât la extinderea UE, politica de extindere, cât și la cooperarea teritorială europeană și obiectivele acesteia, care fac parte din politica de coeziune a Uniunii Europene. E o combinare între politici interne UE și extinderea sau politica de aderare. În această imagine puteți să vedeți teritoriile acoperite de cele 10 programe transfrontaliere de cooperare din regiune. Puteți să vedeți că teritoriile acoperare sunt NAT 3, adică cele mai uh, mici de pe granițe catare. Astfel, putem să ne concentrăm pe nevoile de la frontiere și potențialul de la, care poate fi generat prin finanțarea UE la frontieră. Aici puteți să vedeți o listă cu programele, cu finanțarea lor. Put, trebuie să știți că finanțarea vine atât din politica de coeziune, cât și din finanțarea IPA. Există o partajare pentru fiecare dintre programe egală. Puteți să vedeți cum arată aceste sume care față de ceea ce se întâmplă în cadrul programelor IPA-IPA? Cât despre eficacitate. Cred că există mai multe trăsături integrate în programe ca atare care trebuie să asigure eficiența acestor programe. Noi considerăm că o trăsătură care este într-adevăr importantă e trăsătura legată de guvernanță și criteriile pentru cooperare. Ca să se facă un proiect transfrontalier, trebuie să existe parteneri din cel puțin două state, din, de pe fiecare parte a frontierei, un stat membru și un stat care nu e membru al Uniunii Europene. Asta pentru ca să se poată face investiții și desfășura programe transfrontaliere. În acest parteneriat trebuie să existe un partener de proiect care e desemnat ca având rolul de lider. Acest partener este cel care își asumă responsabilitățile pentru întregul proiect. Poate să fie acesta fie din țara care nu face parte din Uniune, fie statul membru. Astfel, Participanții locali și regionali, municipalitățile, societatea civilă pot să colaboreze cu statele membre ale Uniunii Europene, cu municipalitățile sau actorii locali din interiorul statului membru pe picior egal și pot să pună în aplicare standarde, norme și reguli europene în proiecte concrete de cooperare. O altă trăsătură importantă pentru eficiență se numește cadrul de performanță și aceasta este integrată în politica de coeziune și regulamentul cu dispoziții comune care se pune în aplicare uh, pentru aceste tipuri de programe. Această caracteristică ne asigură de faptul că la începutul programelor există indicatori pentru rezultate și outputuri pentru aceste programe, adică obiective foarte clare pentru aceste proiecte, ce trebuie să se atingă la sfârșitul implementării, atât la nivel fizic cât și financiar. Dacă progresul este verificat și se face o verificare de două ori, o dată la jumătatea programei, perioade de programare în 2019. Ne așteaptă acest exercițiu în următorul an, când noi vom analiza etapa în care se află programele în funcție de punctele importante, pietrele de hotar pe anumiți dintre acești indicatori și la sfârșitul programelor. În anul 2023, din nou vom face o evaluare să vedem cum au progresat programele, ce s-au obținut obținut în funcție de obiectivele care fuseseră fixate. Și mai există și posibile sanc- sancțiuni care pot fi legate de aceste programe. Bineînțeles, nimeni nu își dorește ca programele să piardă finanțarea, fie că pentru că există diferite reguli, corecții financiare, suspendarea plăților, însă sunt prevăzute și posibile asemenea sancțiuni. Vă aș mai spune ceva din evaluarea la mijlocul mandatului IPA 2. Se menționase această plusvaloare europeană a programelor. Aici vedeți un citat din acest document și cred că nimeni din sală nu poate să spună că nu există o valoare unică, o plus valoare unică europeană pentru astfel de programe transfrontaliere. Nu e nimeni altcineva care să financeze acest tip de proiecte și programe. Permiteți-mi acum să trec la vizibilitate. Vă reamintesc faptul că aceste programe sunt sub gestiune comună. Înseamnă că există obligații atât pentru statele membre, autoritățile de management de acolo, programele ca atare și comisie. autoritățile de programare, ce trebuie ele să facă, aceste lucruri apar din nou în regulament. Toate programele trebuie să aibă o strategie de comunicare, un plan de comunicare, trebuie să existe o pagină pe internet dedicată sau un portal, trebuie să existe o listă cu operațiunile sprijinite care să apară pe această pagină de internet. Acesta este doar un exemplu cu unul dintre programe. Cred că e pentru fosta Republică Iugoslavă iugoslavă a Macedoniei, o pagină de internet unde puteți regăsi toate elementele care sunt solicitate. Un alt exemplu de vizibilitate este ceea ce numim noi Ziua Europeană a Cooperării. E un lucru pe care uh, le-am dezvoltat printr-unul dintre programele Interact, programe care ajută la funcționarea tuturor acestor programe. La data de 21 septembrie, în întreaga Uniune Europeană și în țările în curs de aderare, se organizează evenimente unde proiectele arată ce au reușit să facă, sunt organizate evenimente astfel încât cetățenii europeni și cei neeuropeni să fie conștienți de ce se întâmplă în aceste programe, care sunt rezultatele. Și vă invit să participați la aceste evenimente. Întotdeauna sunt foarte colorate și vesele. Și dacă avem timp, poate o să ne uităm și la mm, un clip video care a fost făcut pentru această zi europeană a cooperării, care a fost utilizat de majoritatea programelor de cooperare. Și acum voi trece la vă spune ce facem noi din partea Comisiei pentru vizibilitate, astfel încât să creștem vizibilitatea programelor. Poate că ați auzit despre Ziua Europeană a Regiunilor și Orașelor, cel mai mare eveniment de politică regională la nivel mondial. Avem 6.000 de participanți, 100 și ceva de evenimente, ateliere, seminarii și în fiecare an organizăm un atelier cu privire la programele IPA CBC vorbim despre obiectivele atinse, despre viitor, despre dispozițiile pentru viitor. Probabil știți că am publicat propuneri pentru noua politică de coeziune și interpretarea se va opri aici. Vă mulțumim. Territorial cooperation which is going to embed also the cooperation on EU external borders. And we have as well tackled this issue of simplification that has been, uh, that has been mentioned here.